Okay, dear colleagues, let's start uh, with point 9 of the agenda. Dragi colegi, haideți să începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Discutăm uh, raportul uh, nostru referitor la standardele internaționale de contabilitate în Europa. Titlul raportului are pro patru rânduri, este un titlu record și arată cât de complex este subiectul. Nu am să vă citesc întregul titlu și am să dau imediat cuvântul colegului nostru, raportorul, care este reprezentat, spune președintele, dar care de fapt este aici, domnul Stolojan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Investițiile persoanelor și a ale companiilor în sectorul privat sunt principala sursă de creștere și ocupare peste tot. Este foarte important, din acest punct de vedere, să avem standarde internaționale uh, de raportare financiară de cea mai bună calitate. Astăzi, AFRS sunt implementate în Uniunea Europeană din 2005 și sunt utilizate în 160 de state din lumea întreagă. IFRS, împreună cu standardele internaționale de audit, sunt importante pentru buna funcționare a piețelor de capital și uh, sunt uh, considerate bun public. De aceea este esențial ca procesul de stabilire a acestor standarde să fie transparent, independent și supus principiilor responsabilității publice. Criza a făcut ca aceste standarde să ajungă pe ordinea de zi a G20 și a instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului European. Econ a creat un grup de lucru permanent pe uh, IFRS, iar Parlamentul European a pus întrebări importante referi, referitoare la calitatea IFRS atunci când a avut loc dezbaterea privind programul UE de finanțare a uh, IFRS pentru perioada 2015-2020. activitățile Fundației FRS, EFRAG și uh, PIOB uh, se regăsesc într-un document al cărui autor sunt eu. Însă trebuie să fiu sincer, rezultatul uh, este al muncii mai multor colegi și vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile care au fost foarte utile în redactarea acestui raport. Ce dorim noi să realizăm prin acest raport? În ceea ce privește calitatea FRS, dorim o înțelegere comună în procesul de validare a criteriilor în conformitate cu raportul Maistat. Aceste uh, standarde nu trebuie să dăuneze economiei europene și nici să dăuneze dezvoltării economice europene trebuie să susținem propunerea uh, IASB de a elabora uh, standarde, ținând cont de un nou cadru conceptual, și să obținem susținere pentru aceste principii care sunt consecvente cu legislația UE. IASB și EFRAG trebuie să aibă drept prioritate analiza de impact a oricăror noi standarde AFRS sau oricăror modificări aduse standardelor actuale este o activitate foarte importantă pentru ca standardele contabile să fie înțelese pe deplin. Și aici aș vrea să subliniez că, dat fiind inputul Parlamentului, IASB și EFRAG au început să se gândească foarte uh, atent la această analiză de impact. Noi ne dorim ca Parlamentul și Consiliul să fie implicate într-o fază timpurie când se dezvoltă standardele financiare contabile și mai ales în procesul de validare. Dialogul între IASB și um, autoritatea omologă din SUA trebuie să continue în ciuda uh, problemelor legate de procesul de convergență. În ceea ce privește uh, fundația FRS și EFRAG, grupul de conducere al fundației trebuie să se preocupe mai mult de chestiuni de interes public decât de probleme interne ale fundației. Utilizarea FRS și existența unei contribuții financiare permanente trebuie să fie condiții pentru participarea la uh, organismele de guvernare ale Fundației AFRS și la IASB. Trebuie să se respecte recomandările din raportul Maistat și deci Comisia trebuie să propună prelungirea programului UE pentru EFRAG pentru perioada 2017-2020 pentru că atunci când am, pro, am aprobat acest program în Parlamentul European, finanțarea s-a asigurat numai până în 2016. Câteva cuvinte despre AFRS. EFRAG a trimis uh, remarci pozitive comisiei și ne așteptăm să primim de la comisie propunerea de acte delegate adresată Consiliului și Parlamentului European. Între timp, vom uh, primi, desigur, informații de la toți actorii implicați pe tema FRS 9. IFRS 16 a fost lansat spre dezbatere, iar contractul referitor la asigurări este în curs. S-a propus o soluție pentru conglomeratele financiare, instituții bancare și uh, de asigurări și sperăm să se implementeze IFRS 9. Mulțumesc pentru atenție. Thank you to the rapporteur. Now... Mulțumesc raportorului. Îi ascultăm pe raportorii din partea grupurilor politice, uh, reprezentând-o pe doamna Beres, uh, doamna Ghil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, Pervonșă nu poate participa la ședință, după cum spuneați, este raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților. Ne trimite scuze și ar dori să mulțumească domnului raportor pentru proiectul de raport. Uh, Pervonș consideră că, într-adevăr, în cadrul grupului de lucru IFRS, care a organizat schimburi de vedere foarte interesante cu EFRA, cu Comisia și cu reprezentanții industriei. Punctele de vedere ale colegilor de la ICON au fost foarte interesante, la fel ca și cu ocazia audierii din 1 decembrie cu privire la IFRS 9. Există aspecte pozitive foarte numeroase. Doamna Bereș salută abordarea mai ales uh, pe baza raportului Meștat, uh, stabilitate financiară, dezvoltare economică, toate aceste aspecte trebuie să fie incluse în procesul de uh, consolidare. Toate aceste criterii reprezintă miezul valorii adăugate europene în domeniul standardelor sau a normelor de contabilitate. Și trebuie să ne asigurăm că sunt cu adevărat transpuse în fapte. Doamna Berens recunoaște și faptul că s-au înregistrat progrese foarte importante în ce privește reforma EFRAG și consideră că acum ar trebui să ne axăm pe obținerea de rezultate concrete, uh, deci ca uh, acordurile convenite să fie puse în, aplica în aplicare uh, până la negocierea noi, noului cadru, deci 2017-2020. Împărtășește de asemenea preocuparea legată de numirea unui nou președinte pentru EFRAG Procesul de recrutare a fost foarte lent și ea e convinsă că s-ar putea ca uh, calitatea activității EFRAG să aibă de suferit. Și, până la urmă, uh, probabil că și uh, poziția europeană um, poate să, fie, să aibă influențe negative. Ea face câteva sugestii pentru a îmbunătăți acest raport. Consideră că există chestiuni legitime legate de guvernanța Uh, IFRS și independența PIOB. Uh, din experiența trecută putem spune că transparența și diversitatea în ceea ce privește finanțarea și uh, profilul experților au fost aspecte cheie pentru a evita un conflict potențial de interese. Uh, IFRS 9 e uh, menționat într-un considerent doar, uh, dar doamna Beres spune că raportului îi lipsește un aliniat în care să se reflecte influența acestor noi instrumente financiare. Și de aceea consideră că IFRS 9 trebuie să țină cont de strategia de investiții pe termen lung pe de care are nevoie Uniunea Europeană atât de mult. În fine, dar nu în ultimul rând, rând dorește să sublinieze faptul că normele de contabilitate ar trebui să țină cont de aspecte precum fiscalitatea, inclusiv combaterea uh, fraudelor. Aceste aspecte pot fi uh, lăsate deoparte atunci când uh, se pun uh, la punct noi uh, norme. Și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să adaug și eu uh, o precizare. Eu aș dori să spun că e nevoie de mai multă convergență în ce privește raportarea financiară dacă ne dorim ca investitorii și uh, supraveghetorii financiari uh, să um, um, încurajeze sănătatea financiară a companiilor. Deci e clar că trebuie cu toții să vorbim același limbaj în domeniul raportării. Și E foarte important uh, în ce privește directiva uh, uh, prospectivelor de, pe care eu, de care eu mă ocup în numele grupului nostru și deci o raportare financiară mai transparentă va ajuta la reducerea costurilor. Mulțumesc! În numele grupului ECR, Case Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru tot ce au făcut pe acest dosar și aș dori să fac o declarație în numele colegului Kamal, raportor din partea ICR, care uh, ne transmite studele pentru uh, absență. Ar dori să îl salute pe raportor pentru un raport uh, echilibrat și echitabil și salută expunerea tot mai mare mediatică pe care o a primit-o în acest mandat, această temă. Criza financiară ne-a arătat că e nevoie, de o, e nevoie de o reformă a standardelor de raportare și să nu uităm că astăzi vorbim despre un sistem îmbunătățit, însă persistă întrebări. În Regatul Unit, Previzuirea care a intervenit în anul trecut denotă acest lucru. Au fost exprimate îngrijorări nu numai în legătură cu calitatea activităților de auditare, ci și în legătură cu rolul uh, autorității de contabilitate care au hotărât să nu mai investigheze. Deci speră că această uh, anchetă să declanșeze un uh, rol, să declanșeze o, o anchetă în legătură cu rolul IFRS 9, uh, care a dus uh, până la urmă la uh, colaps, la, la colapsarea sistemului. Uh, experții au poziții foarte diferite în legătură cu uh, funcțiile pe care declarațiile financiare ale unei companii uh, le au. Și de aceea domnul Canal ar dori ca în acest raport să existe o formulare mai clară în legătură cu um, um, interacțiunile cu directiva privind normele de contabilitate. Normele IFRNS nu trebuie să contravină Uh, principiului unei transparențe totale. Deci dacă nu există această transparență, nu putem să sprijinim aceste norme. Directiva privind normele de uh, contabilitate se asigură că uh, um, um, um, conturile unei companii sunt cât mai transparente, evaluarea este o, foarte importantă și de aceea acest proces trebuie să se facă, deci cifrele să nu fie nici exagerate și nici subestimate și în directiva cu privire la contabilitate uh, se menționează acest aspect și de aceea este foarte important ca cifrele să ofere o uh, imagine cât mai corectă. Pentru că dacă nu, uh, din capital ar trebui să se plătească tot felul de sancțiuni. În orice caz, raportul ar trebui să ofere o descriere mai clară a principiului echității pentru ca uh, criteriile de uh, sustenibilitate să fie, uh, să fie consolidate. De asemenea, trebuie să aibă loc o dezbatere în legătură cu IFRS 4. De asemenea, rolul asigurătorilor. S-au exprimat foarte multe îngrijorări în comisia noastră în legătură cu întârzierile, mai ales în ce privește cartelurile de asigurare care se află în bănci. Mulțumesc. Din uh, partea grupului ALDE, din nou, dăm cuvântul domnului Iețec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, ați ghicit bine. În numele colegii noastre Cora, aș dori să mulțumesc raportorului pentru cooperarea de calitate. Noi considerăm că e foarte important să avem uh, norme mondiale de contabilitate care sunt uh, ușor de comparat, care sunt armonizate și, de asemenea, să avem mai multă transparență un set de norme de contabilitate aplicabile la nivel mondial sunt foarte importante pentru concurență, pentru comerț și pentru um, înlăturarea obstacolelor um, în calea dezvoltării. Raportul domnului Solojan uh, se axează pe evaluările de impact, de asemenea, um, promovează simplificarea și dialogul structural între Uh, uh, IASB și uh, organismul similar din Statele Unite. Complexitatea tot mai mare a raportorii financiare este o realitate, dar trebuie să obținem un raport între complexitate și simplicitate. Normele trebuie să fie ușor de înțeles, transparente și să fie de calitate și să reflecte realitățile economice. Uh, Cora așteaptă cu nerăbdare să își aducă contribuția la dezbatere în săptămânile următoare și să coopereze cu domnul Stolojan și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Fabio De Masi, în numele grupului GUE. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de raport. Aș dori să fac deocamdată doar trei comentarii. În primul rând, IAS, IASB, Uh, ar trebui să fie uh, o entitate independentă. Știm din criza financiară că metodele, metodele de evaluare sunt foarte importante nu numai în ce privește um, uh, stabilitatea financiară. Deci trebuie să subliniem influența altor uh, grupuri de influență în ceea ce privește normele de raportare și de contabilitate, tocmai pentru a evita conflictul de interese. Și ne-am dorit ca astfel de entități uh, private să devină cu timpul entități publice. Și aici, deci, uh, o să propunem o schimbare la considerentul K. La articolul 5 și complexitate suntem de acord că avem nevoie de uh, norme transparente, de contabilitate, dar ne facem grijă în legătură cu stabilitatea financiară. Noi considerăm că acum avem o normă mai complexă, care însă nu abordează probleme precum recunoașterea pierderilor și eventualele efecte sistemice. În laudierea din 1 decembrie 2015 am discutat despre aceste aspecte. În fine, suntem sceptici în ceea ce privește aceste norme pentru IMM-uri în conformitate cu articolul 8 E clar că e nevoie uh, să le colectăm, dar trebuie să ne asigurăm că și uh, interesele IMM-urile sunt respectate în orice fel de uh, normă de contabilitate. Mai ales că sunt reprezentate IMM-urile în uh, forurile de contabilitate. Mulțumesc, Sven Gigol, pentru versi. Thank you, uh, Mr. Stolian, for, for your... Mulțumim, domnule Stolojan, pentru raportul dumneavoastră. Într-adevăr, Uh, regăsim în el uh, multe din elementele dezbaterilor pe care le-am avut până acum. Aș vrea să mai menționez câteva elemente pe care ne bazăm noi contribuția noastră. Evident, uh, globalizarea, piețele financiare globale ar putea profita de pe urma unor reguli mai uniforme și comparabile. A spus-o și colega Ghil. Pe de altă parte, aceste reguli stabilite la nivel internațional trebuie să fie stabilite în concordanță cu principiile uh, enunțate în cadrul raportul Gular. Transparență, uh, răspundere asumată și uh, trasabilitate. Din păcate, uh, nu sunt îndeplinite toate aceste criterii în prezent și raportul domnului Stolojan a indicat unele dintre aceste probleme. Eu cred că trebuie să aplicăm în tocmai standardele pe care le-am votat în raportul uh, Gular în ce privește IFRS, EFRAG și uh, standardele internaționale de raportare financiară pentru a uh, a conferi legitimitate democratică, transparență și a da un spirit de integritate acestor reguli. De aceea susțin raportul și eh, sunt de acord cu consolidarea acestei, eh, acestui domeniu al eh, studiilor de impact, dar ne interesează și criteriile pentru uh, stabilirea acestor reguli și asta înseamnă să existe în prealabil și analize macroeconomice pe care aceste criterii să se întemeieze. Este important ca Europa să participe cu o voce puternică la stabilirea acestor uh, standarde internaționale. Problema este că în prezent Consiliul de Monitorizare nu a ajuns la o poziție comunică în legătură, eh, comună în legătură cu uh, activitatea în sine a acestui Consiliu de Monitorizare, Monitoring Board. Deci nu există consens uh, nu numai în legătură cu acele anumitele chestiuni de interes public, dar uh, Consiliul de Monitorizare nici nu uh, știe să decidă deocamdată în consens dacă dorește să uh, existe pe viitor și astfel ISBA ar urma să se autocontroleze. Deci acest Consiliu de Monitorizare este de facto foarte slab, ceea ce nu este un lucru pozitiv uh, pentru noi, pentru că noi, uh, europeni, am investit foarte mult în constituirea acestui Consiliu. Este foarte important să se lămurească rolul acestei și mandatul acestui Consiliu de monitorizare, care trebuie să fie cel care uh, oferă orientare principială, fundamentală pentru activitatea de monitorizare. Și dacă nu există, se constată inoportunitatea sa, atunci și legitimitatea acestui Consiliu trebuie pusă sub semnul întrebării. Susținem și nevoia ca aceste reguli să contribuie la stabilitate financiară. De aceea este important, așa cum arată proiectul de raport, ca aceste elemente să fie avute în vedere în procesul de legitimizare. Și, în plus, uh, trebuie să existe reguli foarte clare pentru modul în care IASB sunt, uh, se autoconstituie și aceste reguli trebuie să fie obligatorii pentru noi toți în Europa. Important este acest fapt și pentru că standardele actuale sunt revizuite în lumina acestor noi criterii. Deci este trebuie să vedem ce impact vor avea aceste noi criterii asupra stand, diferitelor standarde. Când vine vorba de stabilitatea financiară, noi ne-am bazat inițial pe raportul de la Rozier și majoritatea recomandărilor din acest raport de la Rozier au fost uh, luate în vedere. Dar raportul de la Rozier uh, conține o seamă de, de recomandări care comportă un risc de uh, prociclicitate. Și acest risc încă nu a fost minimizat, nu a fost întâmpinat prin noi măsuri. Deci uh, slăbiciunile raportului de la rozier trebuie evaluate în paralel cu ce s-a uh, făcut până acum în ce privește revizuirea standardelor. Trebuie ca și pe fond uh, standardele să răspundă exigențelor de stabilitate financiare. În plus, trebuie ca aceste standarde să, se, să poată fi aplicabile și pentru IMM-urile și ONG-uri. Adică dominanța, dominanța unor instrumente financiare pe piață nu trebuie să devină mai mare decât este până acum. Mulțumesc. Uh, EFTD. Din partea FDD, s-a înscris cineva la cuvânt, nu, nu văd pe nimeni, spune președintele. Deci, uh, Barbara Capel pentru ENF. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru un raport uh, foarte echilibrat și apreciez uh, faptul că rapoartele anuale, balanțele anuale devin din ce în ce mai importante pentru transparența Uh, standardelor de raportare. Deci eu cred că problematica ISB este în mâini bune la domnul raportor. Important uh, pentru noi este competitivitatea și uh, aceste noi criterii și prealuarea standardelor IFRS în uh, legislația europeană este uh, un element uh, de reglementare și de uh, legislație foarte important pentru această competitivitate a firmelor uh, europene. Unele aspecte care pentru mine ar fi importante și pe care le, um, le-a menționat și raportorul. Mai întâi că uh, raportarea financiară devine din ce în ce mai complexă, dar uh, aici uh, tocmai ne interesează ca principiul proporționalității, special vis-a-vis -vis de IMM-uri, să fie Uh, pus în aplicare în mod corespunzător. Și în plus uh, mai sunt importante și coerența și caracterul unitar al raportărilor. IMM-urile uh, reprezintă un interes major pentru economia europeană. Studiul de impact pentru EFRAG de asemenea este un lucru foarte important și vom avea nevoie de sprijinirea în continuare uh, a EFRAC pentru a putea uh, realiza aceste studii. Nu în ultimul rând, armonizarea standardelor cu state terțe, în special cu Statele Unite, un partener comercial tot mai important, este esențială. De aceea, este important ca uh, armonizarea să fie uh, făcută uh, pe plan global și nu doar să se limiteze la planul european. Vom depune amendamente în acest sens și vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Now, uh, and I don't see... Președintele, mulțumesc. Nu văd solicitări de înscriere la cuvânt pentru procedura HDI, Așa că îi dăm cuvântul din nou uh, raportorului domnului Stărujan. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor și comentariile lor foarte valoroase voi răspunde la unele din aceste comentarii, dacă îmi permiteți, dar aștept în continuare amendamentele dumneavoastră și sunt deschis să colaborez cu toți raportorii din umbră și cu toți colegii interesați uh, de acest subiect. În ce privește poziția doamnei Beres, sunt într totul de acord uh, uh, în ce privește finanțarea pe termen lung și IFRS, respectiv IFRS 9. În ce privește propunerea de a nu extinde finanțările prin EFRAC până când vom avea un nou raport care să evidențieze progresul reformei, întreb de ce. Avem deja un raport de progres. Iar dacă Uh, întârziem să stabilim uh, extensia, extinderea uh, valabilității EFRAC pentru perioada 2017-2020, vom aduce EFRAG în situația în care să le spunem angajaților EFRA că nu avem cum să îi păstrăm în funcție pentru că angajarea lor, relația lor de muncă nu, nu poate fi confirmată cu certitudine. Deci este o chestiune uh, practică destul de importantă. Apoi trebuie să mai discutăm ce informații practice uh, uh, suplimentare mai doresc uh, colegii noștri uh, în plus față de uh, cele conținute în raportul Maestat. În rest, uh, domnule președinte, toate comentariile au fost importante și valoroase. În ce privește comentariile colegilor noștri din uh, ECR, uh, opinia exprimată în numele domnului Kamal, raportor din umbră, sunt de acord cu majoritatea comentariilor. Am în continuare o rezervă în legătură cu uh, studierea impactului IFRS 39 din timpul crizei. Sigur că există academicieni, profesioniști în domeniu care s-au exprimat deja în acest sens și se pare că impactul IFRS 39 nu este atât de important cum consideră unii. Sigur, uh, uh, sectorul bancar este unul diferit, dar uh, în ce privește IFRS 39, aici există mult prea multe incertitudini. Mă bucur pentru, mă bucur să fi auzit comentariul ALDE, colaborăm bine și cu acești colegi. Uh, mulțumesc și celorlalți colegi uh, care au uh, atras atenția asupra evitării, importanței evitării situațiilor de conflict de interese. Colegilor de la Vers, domnului Gigold, care este raportor în umbră și membru în grupul nostru de lucru, pot să-i spun că urmează să discutăm în bilateral toate comentariile sale făcută pe tema uh, guvernanței Consiliului de Monitorizare, de pildă. Poate că acest uh, Consiliul de Monitorizare ar trebui să-și asume și un rol, un mandat uh, de, de gardian, dar trebuie să vedem în ce măsură acest lucru mai este compatibil cu independența grupului consultativ. știți că fundația IFRS este, face ea însăși obiectul unei revizuiri a statutului, pentru că instituția în mod statutar are acest, această particularitate de a fi reexaminată odată la 5 ani. Președintele îmi solicită să înceteze aici dar uh, țin cont de toate comentariile dumneavoastră și voi reveni bilateral la, uh, la consultări cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră. Calendarul este următorul. Depunerea amendamentelor până la 1 martie, ora 12, considerarea amendamentelor 22 martie, votul în Econ pe 25 sau 26 aprilie și votul în plenară în iunie. Mulțumesc. Și acum trecem la sesiunea de votare. Primul vot vizează numirea directorului executiv uh, al autorității IOPA, dar înainte de a trece la vot, uh, facem un vot de probă. Check. I need secretariat. Am nevoie de cineva din secretariat să mă asiste. Thank you. Open the vote. So, close the time and open the vote, please. Deschideți votul. Votul e deschis pentru verificare, spune președintele. Yeah, there will be a secret. This is the check is not secret, but the, the actual vote. Nu e un vot secret, Primul vot e secret. Ăsta nu e secret. Aici doar verificăm instalația. Bun, închidem votul acum. Și verificăm dacă tot e în regulă. Da, perfect, mulțumesc. Și acum supun la vot propunerea de aprobare din partea raportorului formulată în baza ședinței în camera care a urmat uh, audierii. Este vorba de numirea domnului Fostoparente în postul de director executiv al EOPA. Votul e deschis. Vot închis, 47 pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri. Felicitări domnului Parente. Uh, the three report... Trecem acum la cele trei proiecte de aviz ale domnului Ferber. Descărcarea de gestiune a celor trei autorități europene de supraveghere, în primul rând Autoritatea Bancară Europeană, alineatul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru,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 A, e un alineat întreg. Bun, am înțeles. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, textul original, alineatul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 este caduc. Textul original nu e necesar să votăm. 17 e retras. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, mă scuzați, 23 pentru, 21 e caduc, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri 25 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Verificăm, la 29 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 30 pentru împotrivă abțineri se respinge, 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votăm textul astfel modificat, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 43 pentru 3 împotrivă, 9 abțineri se adoptă. Felicitări raportorului.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 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alineatul 4, textul original, împotriva abțineri se adoptă. 10, pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 se adoptă aceeași majoritate ca și la celelalte. Votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 44 in favor, 3 44 pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri și acum votăm um, descărcarea pentru ESMA. Textul original alineatul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 cu un amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se respinge. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se respinge, textul original la 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru 18, uh, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3, 20 pentru, 30 mă scuzați, pentru împotriva se adoptă, 23 pentru împotriva abțineri se respinge, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 20, 27, 27, spune președintele, pentru, împotrivă, se adoptă, 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, Votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Felicitări raportorului pentru munca depusă. to do it. And now... Iar acum putem trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. Schema, sistemul European de Garantare a Depozitelor. Avem procedura simplificată, nu-i așa? <laughs> We are ready here. Let's go. Așa e, am putea vota direct. Okay, so uh, it is the first exchange of este vorba de un prim schimb de opinii. După cum știți, este vorba de propunerea de regulament a Comisiei privind sistemul european de asigurare a depozitelor și vom da cuvântul lui Esther de Lange, raportoarea noastră. Aveți cuvântul. 10 minute. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi avem un prim schimb de opinii referitor, referitor la un subiect pe care l-am discutat de multe ori înainte să ne facă comisia această eh, prezentare. Unii dintre colegi ar fi preferat să avem chiar de ieri această propunere, iar alți colegi ar fi preferat să nu vină niciodată un astfel de proiect. Există divergențe între grupuri și cred că există divergențe chiar în cadrul acelorași grupuri și cred că se va reflecta acest lucru și în dezbaterea noastră de astăzi. Eu, ca raportor, trebuie să încerc să fac o propunere acceptabilă pentru toți, dar rolul meu principal este să vă ascult pe toți. Trebuie spus uh, faptul că um, Uniunea Bancară este bazată pe trei piloni, iar uh, garantarea depozitelor este cel de-al treilea pilon. Toată lumea consideră că este o structură destul de logică. Dacă ar fi trebuit să pornim de la zero, probabil că am fi avut o uniune bancară bazată tot pe acești trei piloni dar nu putem să ne permitem să abordăm acest subiect doar la modul academic. Această propunere se înscrie într-un context și apare într-un moment caracterizat de lipsa de încredere, lipsă de încredere între state, și um, semne de întrebare referitoare la uh, Uh, situația Uniunii Bancare. S-a pus problema bail-in-ului, s-a considerat că trebuie acceptat acest concept și inclus. A fost un subiect foarte important în mandatul anterior când am discutat despre riscuri morale și ne putem întreba dacă se respectă suficient cadrul deja existent ca să putem merge mai departe. De fapt, o să încep de la început și o să rog Comisia să ne spună de ce, uh, deși întotdeauna spune că nu vrea să facă propuneri fără analiză de impact, de data aceasta ne-a prezentat o propunere fără analiză de impact. Știu că în 2010 a existat ceva, dar era vorba de altă propunere și de altă analiză de impact, pentru că o serie întreagă de date nu erau încă disponibile și trebuia să se lucreze pe ipoteze. Acum avem acele date, deci vreau să întreb Comisia de ce nu s-a făcut un, o analiză de impact, ținând cont de aceste noi date. Un alt element pe care aș dori să-l menționez este legătura între reducerea riscului și partajarea riscului. Foarte adesea, pe multe dosare, ne-am întrebat dacă trebuie să înlocuim un concept cu altul, dacă cele două trebuie să fie corelate, să meargă în paralel, dacă trebuie să alegem unul sau pe celălalt. Eu cred că riscurile s-au redus suficient în practică și eu aș dori să mă uit la practică, dar nu doar la ce e pe hârtie. Și pe hârtie se vede că nu se întâmplă așa. S-a spus de altfel că Vom aștepta definiții la nivel de grup și așteptăm reguli unice, dar uh, încă mm, acestea lipsesc. Deci așteptăm mai multe informații. Important este însă mm, ca în centrul acestui dosar să stea uh, intenția de a reduce riscurile. Se pune mm, întrebarea dacă e nevoie de o armonizare între cele două elemente și mai mult de o sincronizare ca să putem um, um, merge mai departe. Eu cred că trebuie să se creeze o legătură între aceste două concepte și cred că toată lumea va fi uh, de acord să abordăm această discuție când discutăm propunerea legislativă, dar cred că nu trebuie să legăm acest dosar de alte dosare cu care nu are nicio legătură. însă e clar că vom avea nevoie de mai mult timp pentru a rezolva aceste două dosare. Nu cred că este un obiectiv să legăm într-o formă de pachet uh, câte două dosare care n-au nicio legătură între ele, numai ca să mergem mai repede. Cred că un dosar atât de delicat nu trebuie abordat uh, cu uh, um, uh, prea multă grabă, trebuie să avem timp să examinăm toate aspectele ca să obținem o susținere cât mai largă pentru acest dosar. Este un dosar sensibil și nu trebuie să încercăm să îl uh, facem să treacă prin Parlament cu o majoritate minimă. E un dosar care trebuie tratat în detaliu și cu siguranță mai multe aspecte vor fi evocate, dar eu aștept să ascult ce au de zis colegii înainte de toate. Mulțumesc! Thank you, uh, S&D Shadow Rapporteur. Mulțumesc, Elisa Ferreira, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori și eu să mulțumesc raportoarei doamnei de Lange pentru această prezentare inițială acestui dosar. Cred că e un subiect care conține mai multe probleme, mai multe dimensiuni nu să ne punem întrebări de genul de ce avem nevoie, când avem nevoie de astfel de sistem. Apoi, în ceea ce privește conținutul, uh, nu putem să rezolvăm toate problemele acum în această reuniune. Probabil că la reuniunile ulterioare ne vom pune de acord uh, cu privire la conținutul. În ceea ce privește rațiunea de a exista un astfel de sistem european de garantare a depozitelor, cred că este foarte important să ne amintim că în iunie 2012 șefii de state și de guverne au luat uh, decizia de a înființa Uniunea Bancară Europeană, iar această Uniune a avut ca obiectiv principal să stabilizeze sectorul financiar și să secționeze, să taie această legătură între bănci și datoriile suverane. Și aceasta pe baza unui set comun de reguli, cam în rulebook, Vă amintiți toate siglele, cerințele de capital, directiva cu privire la cerințele de capital, toate aceste directive pe care noi le-am promulgat, pe care trebuiau să se bazeze cei uh, trei piloni, deci o supraveghere comună, un mecanism comun de rezoluție și un uh, sistem european de garantare a depozitelor. Aceste ultime două faze trebuiau să fie Uh, înfăptuite împreună, împreună după uh, mecanismul unic de supraveghere. Uniunea bancară se asigură că o aplicare comună a acestor reguli se face și de la început a devenit foarte clar că suntem așa în ape tulburi, că ne aventurăm pe un teritoriu necunoscut, însă dacă e să uh, mă refer la problema evaluării de impact, această evaluare ar fi fost uh, nevoie pentru a lansa faimosul bail-in, salvarea băncilor și rezoluție, și nu elemente ale sistemului care au menirea să îl stabilizeze. Uniunea bancară se asigură că se aplică în mod uh, uniform toate regulile. Poate că vă amintiți că din noiembrie 2015 Banca Centrală Europeană, prin deci a devenit uh, autoritatea europeană de supraveghere și avem mecanismul unic de supraveghere cu fondul unic de uh, rezoluție, de soluționare și care ar fi trebuit să intre în vigoare deja în ianuarie 2016. Deci, uh, putem spune că am avut două faze care, așa cum spuneam înainte, erau formate din mecanismul unic de supraveghere și uh, sistemul european de garantare a, a depozitelor. Cred că e important ca tot în acest cadru să ne reamintim că ce ar trebui să facem în ce privește al treilea pilon, sistemul european de garantare a depozitelor, a făcut obiectul unei promisiuni Uh, de către Consiliu și de către Comisie. Mi-amintesc că mai ales domnul Barroso, fostul președinte al Comisiei, a făcut o declarație publică uh, în, într-o declarație acordată ziarului Financial Times că, în mod indubitabil, Uniunea Bancară va include și un sistem european de garantare a depozitelor și în uh, raportul celor cinci președinți uh, s-a mai făcut referire la acest uh, al treilea pilon al unei uniuni bancare complete. Deci, Uniunea Bancară se bazează pe cei trei piloni și nu cred că ar trebui să mai discutăm acest subiect. Cred că ar trebui să intrăm cât mai repede cu putință în această ultimă fază, pentru că, așa cum s-a spus, aplicarea parțială acestui sistem al, ban- al Uniunii uh, Bancare ar uh, periclita sistemul pur și simplu. Acum, dacă ne uităm la caracterul inovator al Uniunii Bancare, um, avem așa un sistem comparabil în uh, Statele Unite care a fost înființat după criza financiară din 1929, dar în FTIC în sistemul american, uh, sistemul de garantare a depozitelor era for, e folosit uh, pentru a evita crizele și uh, Federal Reserve, deci Banca Trezorerie Americană, garantează aceste depozite. Acum, pentru a ne întoarcem în Europa, avem nevoie de acest sistem de european de garantare a uh, depozitelor. Uh, pentru că uh, sprijină și fondul unic de soluționare Înainte însă ca acest sistem să fie total capitalizat, este foarte important să creăm o uh, linie bugetară comună la nivel european și nu la nivel uh, național. Pentru că acest fond să fie operațional, bineînțeles în faza inițială. Această linie de creditare de la uh, fondul uh, european care a fost prevăzut în 2011 Uh, în orice caz, trebuie să trecem la etapa a doua cât mai repede cu putință. Am răspuns deja la această întrebare și aș dori să lansez uh, un apel colegilor. Am făcut, uh, parlament, noi, Parlamentul, Comisia noastră, am făcut atâtea declarațiilor. Uh, nu cred că ar trebui acum să uh, dăm un semnal negativ, să spunem că uh, în mod relaxat avem timp, Consiliul ar trebui să abordeze conținutul propunerii Comisiei și, în orice caz, salut propunerea Comisiei, chiar dacă nu este uh, propunerea pe care o așteptam, conform propunerii inițiale, reprezintă o, bază interesantă de dezbatere și cred că ar trebui să ne axăm pe două aspecte. În primul rând, calendarul. Uh, trebuie să urgentăm puțin procedurile. Calendarul propus, trebuie să spunem că nu este suficient de uh, bun Uh, și apoi viziunea finală și în ce privește acest uh, aspect, avem nevoie de un element de stabilizare uh, cu cele două celelalte elemente care ne lipsesc și apoi trebuie să ne pregătim cât mai repede cu putință să trecem la detalii, să nu lăsăm Consiliul să preia inițiativa și conducerea, pentru că întotdeauna noi, Parlamentul, am fost foarte implicați, ne-am exprimat uh, Uh, foarte puternic pe această uh, temă și, în orice caz, cetățenii așteaptă de la noi uh, garanții în această lume atât de complexă. Așteaptă de la noi această garanție de 100.000 de euro. Deci acest element este vital pentru ca stabilitatea să recucerească piețele financiare. Mulțumesc, domnul Lunes din partea ECR-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei lui Esther Introducerea pe care ai făcut-o a fost foarte bună. Aș dori să mulțumesc și pentru calendarul foarte bun pe care ni l-ai propus. Deja avem o primă reuniune, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm și cu ceilalți uh, coraportori Grupul ECR uh, e constructiv, vorbim, uh, am, ne-am consultat cu experții, cu factorii implicați și așa mai departe. Este un dosar foarte important. Sigur că va trebui să muncim mult pentru el și, deocamdată, pentru dezbaterea de astăzi, aș dori să enunț doar câteva piste care sunt valabile pentru grupul nostru. Pentru ECR, orice inițiativă care are ca menire uh, protecția Um, protecția consumatorilor și care să ducă la stabilitatea financiară în domeniul uh, bancar merită atenția noastră în ultima criză financiară am văzut foarte bine uh, ce probleme pot apărea. Încă nu ne-am revenit. Uh, băncile și statele sunt în continuare uh, foarte îndatorate și aceasta cu un impact negativ asupra creșterii economice. Înțeleg foarte bine care este justificarea, deci un sistem european de garantare a depozitelor. E adevărat că sistemele naționale pot fi vulnerabile în fața șocurilor sistemice, dar orice sistem la nivel european de garantare a depozitelor ar trebui să ducă la o mai multă uh, stabilitate sistemică a, a sistemului financiar european pe ansamblu, dar să conțină și elemente de stabilitate la nivel național. Deci nu trebuie ca costurile și riscurile să fie transferate uh, de la un stat membru la altul, pentru că, din punctul nostru de vedere, ar fi um, irresponsabil și în orice caz n-aș putea să mă întorc acasă la legătorii mei și să uh, apăr o astfel de propunere. Um, în această propunere, din punctul nostru de vedere, nu există niciun fel de aliniat care să nu fie controversat. Totul ni se pare controversat. Deci dacă vrem să creăm un astfel de sistem european la nivelul Uniunii Bancare, ar trebui să ne uh, referim și la uh, stabilitatea financiară actuală și Comisia Europeană, trebuie să vă spun, nu m-a convins că totul uh, e, uh, toate sunt bune și frumoase în sectorul financiar. Uitați-vă la ce se întâmplă, de exemplu, în Italia. Oare nu ar fi mai logic uh, să ne axăm în primul rând pe reducerea riscurilor și să nu trecem direct la faza de mutualizare sau de partajare a riscurilor. Esther, ai vorbit și tu despre această partajare a riscurilor. Până la urmă, nu, cer, nu facem decât să cerem băncilor din uh, nordul Europei uh, să îi salveze pe deponenții din Grecia. Ori ar trebui mai degrabă să vorbim despre, uh, despre starea băncilor din Grecia. Sistemul european de garantare a depozitelor ar trebui să crească stabilitatea financiară și să reducă sau să preîntâmpine eventuale crize financiare. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu ar trebui să facem așa legături artificiale, dar totuși există întrebări foarte importante cărora trebuie să le găsim răspuns. Acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că s-a făcut foarte mult pentru a uh, spori stabilitatea financiară. Unii spun chiar că avem prea multe reglementări în prezent și că băncile sau uh, sistemul bancar uh, e uh, împovărat de toate aceste reguli uh, birocratice, apoi uh, guvernatori uh, de la băncile centrale sunt obligați să ia măsuri uh, mai neconvenționale. Domnul Draghi ne-a vizitat recent, dar aceste măsuri pot și ele să reprezinte un risc pentru stabilitatea financiară și să nu uităm ce spunea doamna raportor, ECR-ul regretă faptul că Comisia a ales să nu efectueze o evaluare de impact de plină. Comisia spune în raportul celor cinci președinți avem toate elementele. Am făcut uh, în 2010 o evaluare de impact. impact. Și sunt de acord cu o parte dintre colegi faptul că Sistemul European de Garantare a Depozitelor e menționat în acest raport, nu scutește Comisia uh, de la a-și uh, face datoria. Nu, nu cred că așa e. Comisia ar trebui să opteze pentru o mai bună reglementare și cred că evaluările de impact uh, sunt foarte importante în acest domeniu, mai ales pe astfel de dosare. Apoi, dacă e să ne uităm la acest raport din 2010, la 7.11, la secțiunea 7.11, se numește Cooperare transfrontaliere a DGS și uh, o cooperare paneuropeană. În acest uh, raport uh, există patru page, pagini din o, mai bine de 150. Deci cred că Comisia încă poate să mai facă ceva. Dar în încheiere aș dori să adresez câteva întrebări, întrebări la care ar trebui să ne gândim, mai ales uh, pentru astfel de evaluare de impact. Și sper sau sperăm ca Comisia să uh, abordeze aceste întrebări în luna aprilie. În primul rând, care va fi impactul acestei propuneri asupra sistemului bancar și asupra economiei reale? În al doilea rând, care vor fi costurile de uh, patrimoniu mă, gândi, mă, mă gândesc mai ales la uh, costul băncilor de la ultima criză și apoi cum uh, intenționează Comisia să reducă riscul uh, moral. Iată întrebări, întrebă, întrebări esențiale care denotă faptul că încă mai avem multe de făcut. Deci, încă o dată, mulțumesc raportoare, am încredere de plină în abordarea sa. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru calendar, pentru această primă reuniune pentru că vom putea într-adevăr să ne ocupăm foarte bine de acest dosar și, în orice caz, să acordăm acestui dosar atenția cuvenită. Mulțumesc. Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportoarei. Da, mulțumesc în primul rând că ne-a permis să avem această dezbatere pe acest dosar. Sunt de acord cu o parte din elementele menționate. E al treilea pilon al Uniunii Bancare. A fost menționat și raportul celor cinci președinți. Nu putem să spunem că anumite decizii ale Consiliului European nu ajung, uh, nu sunt uh, puse în aplicare. Iată, credibilitatea noastră a tuturor este pusă sub semnul întrebării, eu uh, trebuie să vă spun că acord o mare importanță dreptului de inițiativă a Comisiei în aceste momente în care uh, Comisia nu este prea bine tratată sau permite acest lucru. În directiva din 2014 se spune că Comisia trebuie să facă o nouă propunere cel mai târziu în uh, iulie 2019, deci iată suntem în grafic. Pe conținut, e un subiect complicat, N-are rost uh, să ne mințim, nu numai uh, sensibil din punct de vedere politic, dar cred că ce ar trebui să ne călăuzească aici uh, e să realizăm că e foarte greu să ne dăm seama de ce avem nevoie, având în vedere complexitatea măsurilor deja adoptate. E adevărat că dacă dorim să avem un, am avut un sistem de supraveghere, apoi un sistem de soluționare sau de rezoluție, acest sistem de garantare e uh, faza naturală, faza următoare, mai ales pentru că ne aflăm într-o piață unică uh, în care ne dorim uh, ca capitalurile să poată circula uh, libere de la o țară la alta. Uh, s-a spus că nu s-a făcut un studiu de impact. Cred că trebuie să fim prudenți să vedem ce înseamnă această măsură pentru sectorul bancar și având în vedere diversitatea sistemelor bancare în Europa, cum putem să ne asigurăm că contribuțiile sunt echitabile și că nu penalizează pe nimeni, că obținem o adevărată uh, garantare a depozitelor pentru toți deponenții, pentru noi toți, pentru că am impresia că există diferențe între nord și sud uh, pe care le regret, e vorba de garantarea depozitelor pentru toți. Uh, e important ca depozitele tuturor deponenților să fie uh, ocrotite. Acest sistem de asigurare, coasigurare, asigurarea integrală cu calendarul respectiv, dacă e un sistem bun, va trebui să discutăm. Încă nu am primit avizul Băncii Centrale Europene, mi se pare foarte important în acest domeniu. Uh, Ester a făcut foarte bine, că a prevăzut și audieri. Cred că trebuie să discutăm cu uh, experți, cu factori implicați Uh, să vedem care va fi uh, ritmul calendarului, apoi în legătură cu subiectele uh, conexe. Um, sigur că totul, toate se leagă între ele, dar sunt de acord că poate ar fi bine să ne fixăm un domeniu de aplicare. Sigur că problema datoriilor suverane nu este complet desprinsă de subiectul de care vorbim, dar am putea spune și că regulile cu privire la faliment care ar trebui să fie discutată în această uniune a piețelor de capital, deci această regulă ar trebui să, să fie în vigoare. Apoi, cred că e foarte important să îmbunătățim guvernanța băncilor, deci să adoptăm o măsuri de calitate care să ducă la reducerea riscului și nu să reducem doar această legătură între datoriile suverane și bănci, chiar dacă nu am fost uh, împotrivă, am, făc, am, uh, uh, tocmi, am depus câteva amendamente pe această teamă. În ce privește acest uh, raport uh, de inițiativă, care este legat de raportul meu, cred că dimensiunea importantă este foarte importantă. Tot ce face Comitetul Basel e important. Trebuie să ne asigurăm că legislația noastră se încadrează într-o abordare globală, chiar dacă suntem uh, independenți în analiza noastră. Uh, avem uh, o echipă de raportori din umbră de mare calitate și mă bucur de, dinainte de cooperare. În orice caz, eu sunt deschisă să încercăm să uh, uh, înaintăm. În ce privește calendarul, eu îmi doresc uh, doar să nu tergiversăm, dar să dăm timp și țărilor care doresc să organizeze aceste dezbateri publice intense să îi uh, liniștim uh, pe cetățeni, să ne asigurăm că ascultăm vocea tuturor uh, experților, pentru că ideea este nu să ne impunem cu forța, ci să convingem. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Papadimulis, GUE. Θα ήθελα ne ευχαριστήσω την εισηγήτρια για... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru primele observații. Am ascultat uh, cu mare interes și ce au spus raportorii din umbră care au luat cuvântul înaintea mea. Eu voi încerca să vă explic cât mai simplu punctul um, de vedere al meu și al grupului meu. Subiectul discutat, Sistemul European de Garantare a Depozitelor, pune multe probleme și are multe aspecte foarte tehnice pe care trebuie să le discutăm. Dar un lucru nu trebuie să-l uităm. Acesta este doar unul dintre cei uh, trei piloni ai Uniunii bancare și ai unificării bancare. Ceea ce înseamnă că dacă al treilea pilon nu face progrese și dacă se amână până la calendele grecești, atunci uh, vor apărea noi probleme, noi pericole. O instabilitate sporită și atunci toată lumea va fi penalizată. Nu doar sistemul bancar, ci toți cetățenii europeni. De aceea eu sunt împotriva abordării abordării acesteia de divizare, nord contra sud și așa mai departe. Eu nu pot fi de acord cu o frază care a fost pronunțată aici, nu știu dacă am înțeles eu bine, unul din raportorii din umbră a spus că toate propunerile comisiei au drept obiectiv protecția băncilor uh, din Grecia. Eu cred că nu putem acuza comisia de așa ceva. Cred că avem nevoie de măsuri care să consolideze stabilitatea și progresul, iar uh, sistemul bancar trebuie să aibă o evoluție care să favorizeze creșterea și redresarea. Trebuie să fim obiectivi. Comisia a lucrat trei ani la această propunere și această propunere a Comisiei reprezintă, după părerea mea, o bază bună de discuție. care prevede diferite etape apoi ca să se ajungă la un rezultat cât mai bun. De un lucru trebuie să ne dăm însă seama. Dacă doar doi dintre cei trei piloni vor face progrese, atunci Uniunea Bancară nu va avea baze solide. Nu vreau să mă lungesc prea mult, dar țin să vă mai spun un lucru la această primă dezbatere care este de nivel mai degrabă general. După părerea mea, Parlamentul European trebuie să joace un rol activ și constructiv în crearea acestui al treilea pilon. Nu trebuie să încerce doar să vadă cum bate vântul pe la Consiliu. În primul rând să vedem dacă va fi vânt la reuniunile Consiliului. Nu trebuie ca Parlamentul European să se mulțumească, să joace rolul unei instituții europene care nu încearcă decât să vadă cum evoluează situația la Consiliu ca să ia apoi decizii în consecință. E nevoie de timp și am spus asta și la reuniunea raportorilor din umbră. E nevoie de timp uh, pentru toate audierile, pentru toate consultările, ca să examinăm toate fațetele problemei. Trebuie să um, beneficiem și de opiniile experților. De aceea eu sunt pentru o discuție de fond, dar sunt și împotriva amânării până la calendele grecești uh, a luării unei decizii. Toate acestea din cauza unei așa zise dificultăți. Stimați colegi, nu trebuie să avem o abordare a la carte pentru această chestiune de unificare. Și uh, o parte să alerge încercând să satisfacă unele interese și la alte capitole să facem doi pași, un pas înainte, doi pași înapoi. Aici trebuie să discutăm, trebuie să ne prezentăm opiniile și sunt de acord cu raportorul. Cu cât va fi mai mare consensul la Parlamentul European, cu atât va fi mai bine pentru că vom putea lucra mai eficient. Mulțumesc. Thank you, Philip Lambert. Mulțumesc, Philip Lambert. Uh, Domnule președinte, mereu îmi face plăcere să intervin Esther, este prima dată că colaborăm, abia aștept. Am colaborat cu predecesorul tău, dar și cu acela am avut o cooperare foarte bună, așa că sunt convins că vom uh, conlucra bine. Ai spus în prezentările uh, introductive că acest subiect este foarte controversat nu numai între grupurile politice, ci și în sânul diferitelor grupuri, grupuri politice. Pot să spun de partea mea că familia noastră politică este unită și că pot să spun, fac această afirmație și în numele verzilor germani, chiar dacă nu sunt germani. Suntem uniți în ideea că, a, da, avem nevoie, avem nevoie de acest al treilea pilon al Uniunii Bancare. Și împărtășesc opinia celor care au spus că acest pilon a fost neglijat uh, și tergiversat uh, mult prea multă vreme. Da? Mă rog, da, suntem acum unde suntem, nu putem influența, schimba uh, trecutul, așa că haideți să vedem ce putem face acum în uh, temeiul propunerii formulate de comisie. Așa cum a spus și Dimitrios, propunerea comisiei nu este perfectă, dar merge în direcția cea bună. Și, într-adevăr, nu a făcut uh, uh, obiectul unui studiu de impact complet. Când uh, când faci un studiu de impact, însă trebuie să te gândești și la un studiu de impact al non-acțiunii, al ne uh, formulării acestei propuneri legislative. Da? Sigur că am putea să solicităm o analiză prealabilă, dar uh, asta nu trebuie să fie un pretext pentru a nu uh, deveni activi. Sunt de acord, Esther, când spui că nu trebuie să amestecăm lucrurile și să legăm fiecare aspect de fiecare celălalt aspect cred că această um, reducere a uh, riscurilor trebuie legată de mutualizarea, de partajarea riscurilor. Trebuie să fim ambițioși pe ambele laturi ale problemei. Nu spun că trebuie să facem aici legătură cu elemente care nu cad sub uh, domeniul de aplicare a acestui text legislativ, ci trebuie să, vreau să spun doar că în cadrul acelui text legislativ am putea acoperi atât partajarea riscurilor, cât și reducerea acestora. De ce? Pentru că operăm pentru ambele cu a, instrumente similare sau chiar identice. Și, de pildă, modul de structurare al con, a, contribuțiilor la fondul de rezoluție unică poate prevedea Uh, elemente de stimulare a diversificărilor, uh, diversificării portofoliilor. Deci, spunem că dacă portofoliul de risc sau uh, activele obligațiunilor suverane sunt distribuite și nu limitate doar la o singură țară sau la un singur instrument, atunci riscul este redus și dacă nu se face acest lucru, atunci contribuția trebuie să fie mai mare. Deci asta este un, atât un stimulant pentru acțiune, cât și un element de descurajare pentru non-acțiune. Noi am văzut că riscul există peste tot. Deci, trebuie să ne folosim de această șansă și să spunem așa. În zona euro vom, vom partaja răspunderea pentru depozitele bancare, dar haideți să o facem în cadrul acestui text și nu prin legături făcute dintre acest text legislativ și alte elemente de legislație. Un alt aspect pe care aș vrea să-l observ este că legislația până acum a fost uh, un fel de uh, one size fits all, o măsură aplicată tuturor situațiilor și sunt de acord uh, că uh, dacă spuneți că avem diferite sisteme care și-au uh, demonstrat deja utilitatea și că nu avem nevoie de eliminarea acestor sisteme de către sistemul de european de garantare a depozitelor, ca măsură unică aplicată pentru toate statele și că avem nevoie de o implementare a acestei scheme europene de garantare a depozitelor cu mai mult Uh, granularitate să țină cont de specificul uh, fiecarei uh, piețe. Um, trebuie să ne asigurăm că garanția, garantarea depozitelor este credibilă pentru toate depozitele, nu numai pentru anumite depozite. Încă unele observații. Sistemul financiar este plin de riscuri și este expus la tot felul de riscuri dar unul dintre principalele motive pentru care nu există încredere în sistemul financiar este că niciodată nu l-am curățat de burenile care s-au uh, strâns uh, acolo. Nu am eliminat uh, elementele care, într-adevăr, produc pierdere. Până acum această chestiune a fost un soi de tabu al capitalismului Eh, anume că dacă se iau undeva decizii greșite, eh, pierderile trebuie eh, partajate. Toată lumea laudă sistemul capitalist, dar tace sau tăcut până acum dat, în cazul în care se comite o greșeală. Și în, și în cazul Irlandei și în cazul celor care au oferit împrumuturi grecilor am tăcut până acum. Nu știu dacă a fost înțelept. Iar în legătură cu calendarul, calendarul de adoptare. Dacă, într-adevăr, acest text ar crea un al treilea pilon credibil, ar fi adoptat cu o majoritate largă, um, aș susține, aș susține acest proiect fără rezerve. Uh, dar uh, acest dosar se prefigurează ca fiind unul dificil și probabil că timpul nu este tocmai în slujba noastră. Suntem într-o situație chiar uh, de blocaj politic, aș spune. Și uh, desfacerea uh, nodurilor și ițelor s-ar putea să ne ating. Deci sunt ambițios, dar sunt și realist în același timp. Și eu, sincer, nu cred că putem ajunge prea repede la o situație susținută de toată lumea. Pe de altă parte, dacă nu avem o poziție forte, atunci nu avem o poziție forte nici în negocierile cu Consiliul. Cu aceste observații, aștept să colaborăm pe viitor cu raportare. Mulțumesc. Zani. Mulțumesc, care cuvântul Marco Zani. grație ehm, la... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoarei cu care am avut o primă întâlnire foarte interesantă. Această întâlnire a pus bazele și dezbaterilor ulterioare. Nu voi mai zice și nu voi mai repeta tot ce au spus și antevorbitorii mei. Dacă vrem o uniune bancară veritabilă, acest instrument va fi indispensabil va fi de altfel un, sistem, un element indisistem, indispensabil al credibilității sistemului bancar în ochii uh, cetățenilor. Deci, acest instrument este necesar și este urgent necesar. De fapt, uh, discutăm uh, mult prea târziu despre acest uh, instrument. Dar este bine că vorbim în sfârșit de această schemă de garantare a depozitelor bancare care vine să Uh, corecteze și să înlăture unele deficite care ne-au fost uh, reportate din ultima legislatură și care uh, în continuare pun în pericol stabilitatea sistemului financiar. Um, ideea și intenția noastră este să stabilizăm acest sistem financiar, nu să-i cultivăm în continuare riscurile. Acest instrument despre care vorbim astăzi uh, comportă două dificultăți, uh, probleme, aș zice. Um, uh, prima problemă ar fi de natură politică, dar soluționabilă, zic așa. Trebuie să o soluționăm chiar, pentru că altminteri vom avea multe elemente de instabilitate financiară recurentă. A doua problemă este de natură tehnică și sper, așa cum am spus și în reuniunea noastră tehnică, că vom uh, afla cât de curând uh, cum funcționează sistemele de garantare a depozitelor bancare în altă parte în lume. Știm că Uniunea Europeană este puțin altfel structurată decât alte regiuni ale lumii, avem câteva particularități uh, unice, avem și unele instituții precum Banca Centrală Europeană, care sunt unice în felul lor, deci trebuie să ținem cont de toate aceste particularități. Cred în același timp că un instrument care are într-adevăr ca și scop garantarea și securizarea depozitelor din băncile europene, un astfel de instrument, așadar, trebuie să uh, poată urmări mult mai mult decât uh, propune Comisia. Pentru că un sistem care se bazează pe trei pași foarte lent, un sistem care urmează să intre în vigoare doar peste 8 ani, în 2024, nu este neapărat un sistem care ne servește. Da? Uh, sigur, 8 ani pot părea o perioadă foarte lungă, dar pot fi și o perioadă foarte scurtă. Iar în ce privește termenele, termenele de, de adoptare, pe de altă parte nu prea avem timp. Și uh, calendarul de adoptare ar trebui să fie ceva mai ambițios. Pentru crearea unui sistem bancar credibil care să contribuie la stabilizarea situației în Europa, cred că um, trebuie să existe finanțare și din afara sectorului strict bancar. Deci avem nevoie de sprijin din partea unor instituții solide, puternice, cum este cazul și în alte uh, regiuni. În Statele Unite ale Americii, sistemul de garantare a depozitelor bancare este reasigurată și finanțată și printr-o linie buget, din bugetul Statelor Unite. În Japonia, Banca Centrală, guvernul și băncile sunt cele care împreună finanțează această, uh, acest sistem de garantare a depozitelor. Deci, uh, uh, părerea mea este că Banca Centrală Europeană trebuie să își asume un rol central în acest sistem de garantare a depozitelor. Pentru că, altminteri, un sistem care va fi operat și uh, Eh, susținut doar de băncile comerciale în baza unor contribuții care sunt legate de dimensiunea băncilor și de alte criterii, nu cred că va fi un sistem viabil. Un exemplu din țara mea, din Italia, de pildă. În țara mea, fondul de garantare al depozitelor este finanțat de bănci. Chiar azi am aflat că în Italia există 500 de miliarde eh, de euro sub forma unor depozite eligibile pentru, uh, pentru uh, garantarea depozitelor, dar fondul de garantare a depozitelor uh, este doar de momentan dotat cu doar 6-7 miliarde de euro. Așa nu poate funcționa sistemul un sistem care nu este susținut de uh, instituții precum Banca Centrală Europeană nu poate funcționa. Deci, așa văd eu uh, cel puțin lucrurile și o văd și colegii din grupul meu politic. Uh, de aceea sper că vom aja, ajunge la o, uh, o modalitate prin care să stabilizăm cu adevărat sistemul și care va fi în măsură să corecteze deficitele care există în sistemul financiar european. Aceste deficite și neajunsuri au, uh, s-au constituit în trecut, poate ca urmare a crizei financiare, poate din alte motive, oricum aici trebuie să intervenim. Mulțumesc! Thank you! Mulțumim și noi, spune președintele. 6 7 eh, miliarde din 500 eh, este mai mult de un miliard. Noi aici vorbim chiar de mai puțin de 1% din, din eh, totalul depozitelor. Domnul Aneman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac unele observații de ordin general. Sunt uh, sceptic în ce privește instituirea unui sistem european de garantare a depozitelor. Există rezerve și tehnice și politice. Un alt, uh, nici nu cred că ar uh, desăvârși un astfel de instrument o uniune bancară. Există tot fel de încercări de reglementare sistemului bancar european, dar nu suntem convinși că statele membre care au uh, fiecare cultura lor proprie, nu, uh, nu ar putea uh, să gestioneze ele însele cel mai bine aceste probleme. Trebuie ca contribuabilul să nu ajungă să susțină în mod preponderent sau chiar exclusiv băncile din sudul Europei, să Există o solidaritate mm, oarecum abuziv definită de sprijinirea celor din sud de către cei din nord. Da? Deci nu vrem să creăm un alt element uh, al unei uniuni de transfer a bogăției și uh, uh, bunăstării. Există și rezerve științifice, academice. Există studii care pe, asupra căruia vor insista, voi insista și pe care le voi cita la următoarele reuniuni. Pentru că, pentru că trebuie să spun că sigur, socialiștii GUE și așa mai departe invocă solidaritatea, elementele morale și așa mai departe, dar o astfel de schemă de garantare Eh, nu ar face altceva decât să eh, consolideze poziția băncilor mari, care oricând își pot asuma anumite riscuri, în detrimentul celor mai eh, mici. Și odată cu această concentrare ar urma să se concentreze și riscurile și cândva cetățeanul contribuabil va fi chemat din nou să financeze anumite riscuri. Deci dacă suntem rațional, constatăm că dacă ceva nu va funcționa la băncile mari, atunci vor trebui să intervină uh, în ultima instanță băncile centrale, respectiv uh, cetățenii. Și uh, această sumă de 100.000 de, mii de euro de persoană și depozit este o sumă enormă. Nimeni, nimeni nu poate garanta acest lucru în mod serios. Chiar și Banca Centrală Europeană ar trebui să contribuie eh, la, prin tipărirea eh, mai multor bani, eh, prin plasarea de bani pe piață, banii s-ar devaloriza și cele 100 de mii de euro dintr-o dată nu ar mai fi valoroși. Deci cred că suma aceasta de 100 de mii de euro nu este altceva decât un mijloc de, de orbire, dacă vreți, de amăgire a cetățenilor. Eu, sincer, nu cred că trebuie să facem uh, să, să procedăm la instituirea acestei scheme de garantare, uh, pentru că nu o justifică nici starea materială a unor state membre. Eu uh, mă bucur însă încă de acum să colaborez cu ceilalți raportori în umbră, cu raportarea pentru în următoarele luni. Dar vă spun încă de pe acum că sunt relativ sceptic și că uh, nu sunt o persoană care uh, va susține acest sistem. Oricum, cred că asta nu vă surprinde. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la intervențiile spontane, procedura Cash DI. Mai întâi are cuvântul Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Esther de Lange pentru prezentarea uh, introductivă excelentă. Graba Comisiei Europene uh, prin formularea acestei propuneri regulament uh, din 24 noiembrie um, mă îngrijorează. Uh, zice că se bazează pe raportul celor cinci președinți, dar uh, totuși uh, acest raport nu a fost legitimat de, nici de Consiliu, nici de ceilalți colegiuitori. De aceea, mai întâi am niște întrebări. Mă interesează, de pildă, cum se raportează Comisia la colegiuitorii care au uh, stabilit 2019 ca termen pentru revizuirea cadrului de reglementare actual. Și cum se raportează la uh, Comisia la uh, elementele conținute în directive de mai bună reglementare și legiferare, unde studiile de impact sunt văzute ca instrumente esențiale pentru formularea unor noi politici cum aplică mai buna legiferare Comisia în, cadrul, în cazul sistemului european de garantare a depozitelor. De ce acum, în mare grabă, eh, s-a autosezizat Comisia Europeană? Nu trebuie Comisia Europeană mai degrabă să se preocupe de eh, punerea aplicare și verificarea punerii în aplicare a altor eh, elemente și legislație comunitară care încă nu sunt pe deplin transpuse, oare n-ar trebui Comisia să se mai ocupe mai întâi de uh, uh, umplerea fondurilor naționale de garantare pentru a preveni crearea unor riscuri morale prea mari? Și oare n-ar trebui uh, n-ar trebui comisia să se aplice mai mult asupra sistemului de bail-in, de salvarea băncilor, Uh, prin constituirea acelor fonduri de 8% pentru uh, asigurarea investițiilor creditorilor? Și întreb dacă Comisia nu se îngrijorează uh, de faptul că, pe de o parte, statele membre solicită mecanismul economiei european de garantare a depozitelor, dar, pe de altă parte, în plan național, aplică măsuri exact contrare. Da? cum, cum uh, se raportează uh, Comisia Europeană la, la datoriile suverane tot mai mari ale multor state membre în uh, care acumulează datorii în aplicarea politicilor lor. Sunt întrebări tot mai multe și cu tot mai puține răspunsuri deocamdată. Deci cine se preocupă de fundamentarea Uniunii Bancare n-ar trebui să se ocupe de al treilea pilon înainte să fi consolidat primii doi piloni. De aceea, cred că trebuie să tre- revenim la principiul de uh, uh, partajare a riscurilor. Uh, comisia ea însăși uh, s-a angajat ca, pe lângă propunerea actuală, să facă și propuneri de reducere a riscurilor. Cine a făcut pași atât de rapid la uh, sistemul european de garantare a depozitelor, n-ar fi rău să facă pași la fel de alerți și în privința instrumentelor de reducere a riscurilor. Mulțumesc! Thank you, Marcus Ferber. Mulțumesc, Marcus Ferber. Mulțumesc, au fost numite multe puncte, deci am să încerc să mă exprim destul de succint. În primul rând, sunt surprins că Comisia spune că nu este necesară o analiză de impact, deși a făcut deja una în 2010, dacă mă uit în calendar, sper că n-am citit eu greșit. În calendarul meu, cel puțin, scrie că suntem în 2016. Și cred că în ultimii șase ani s-au schimbat multe lucruri, așadar o analiză de impact din 2010 nu prea este de luat în calcul pentru o propunere uh, atât de detaliată cum este cea pe care o discutăm acum. Revenind la sistemul de garantare a depozitelor, în limba engleză, în uh, EDIS, I-ul este de la insurance, de la asigurare, garantare. Este clar că vorbim despre un sistem de garantare care să fie unitar în Europa, care să fie centralizat și deci mi se pare greșit folosit conceptul, pentru că Comisia a vorbit în comunicările sale de presă mai mult de asigurări decât de altceva din uh, propuneri și mi se pare destul de ciudat. Următorul punct. Dacă trebuie să existe un sistem central, atunci se pune întrebarea de ce nu dorim să creăm un level playing field de ce se creează diferențe între cei care sunt în zona euro, cei care nu sunt încă în zona euro și cei care nu vor fi niciodată în zona euro. Uh, sistemele naționale pot să aleagă între 0,0%, 0,5 și 0,8% uh, și uh, dacă noi la nivel european creăm sisteme naționale complementare, nu se creează în niciun caz un level playing field, ci din potrivă se creează fragmentări, fragmentări și mai mari. Și de aceea am să spun cât se poate de clar că SUA nu um, uh, corespunde deloc cu acest sistem și nu s-ar potrivi cu acest sistem, ei au cu totul alt spațiu în care problemele se pun cu totul altfel. Următorul punct. Uh, dacă se dorește ca la acest nivel să se aplice prevederi la fel pentru toate băncile, atunci mă întreb dacă n-ar trebui să facem un asset quality review de ce trebuie să se facă doar uh, la unele bănci? Uh, sunt 24 uh, de bănci însă luate în calcul de BCE și eu cred că ar trebui să se aplice aceeași procedură la toate cele 8.000 de bănci sau câte sunt. Eu cred că este necesară această procedură. Mâine am să și discut cu doamna comisar Vestager și cred că este foarte important să discutăm de prevenție versus rezoluție pentru că sunt cazuri în care doar rezoluția este disponibilă și sunt și posibilități de sisteme voluntare. Eu chiar nu înțeleg acest punct și, după cum spunea un alt coleg, aș mai avea multe, multe întrebări și am văzut foarte puține răspunsuri din partea comisiei. Deci, momentan, pot să spun cât se poate de clar că uh, cadrul existent, cadrul juridic existent este cât se poate de suficient dacă Comisia se asigură că toate statele membre pun în aplicare regulile adoptate recent și le includ în sistemele naționale și uh, până în 2019 cred că ar fi suficient să rămânem la ce avem. E mai mult decât suficient. Mulțumesc. Thank you, Mr. Hona. Mulțumesc, domnul Fernandez. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În um, acest schimb de opinii am auzit de toate. Mm, am auzit uh, idei despre crearea sistemului european de garantare a depozitelor în Uniunea Europeană. Calendarul stabilit, ar putea să fie mai strâns ca și calendarul de lucru, pentru că Uniunea Bancară trece prin mari dificultăți. S-a văzut și în ultimele săptămâni, instabilitatea financiară este mare și trebuie să progresăm mult mai rapid pentru a uh, duce la bun sfârșit, pentru a finaliza această piață. Și o întrebare rămâne fără răspuns în dezbaterea noastră și cred că Uh, colegii au făcut aluzie la uh, acest element. Este vorba de revizuirea temeiului juridic pentru uh, datoriile publice. Sigur că trebuie să ne concentrăm pe Basel, dar nu are sens ca într-un cadru globalizat al sectorului financiar să avem reglementări atât de diferite ne vom trezi că avem în Europa bănci care au o datorie publică tratată altfel decât uh, a băncilor din uh, statele UEM. Deci trebuie să evităm cu orice preț fragmentarea și fragmentarea zonei euro. Sincer, nu înțeleg ce spuneți. De la al doilea război mondial încoace, două state au intrat în faliment, Germania și Grecia, în incapacitate de plată. Ar fi nevoie poate de noi modele ca să limităm datoria publică. Pentru creditorii privați are sens o astfel de procedură, dar pentru datoria publică nu are niciun sens. Ar trebui să facem mai mult pentru a controla fluxurile financiare și ar trebui să încercăm să supraveghem mai bine pilonul 2 uh, de la Basel, oferind uh, mai multe informații și mai multe competențe autorității bancare europene ca să poată supraveghea um, punerea în aplicare a Convenției de la Basel. Dar întrebarea este dacă Trebuie să creăm un rol de supraveghere. Dacă dorim să, să controlăm realmente politica statelor membre, avem Parlamentul European și Comisia pentru uh, sistemul european de garantare a depozitelor, orice dezbatere privind datoriile publice trebuie legată de euroobligațiuni trebuie legată de partajarea responsabilității între statele Uniunii Europene și astăzi avem nevoie și de responsabilitatea asumată de bănci. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zalba! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt 100% de acord cu colegul meu. S-a spus tot, absolut tot. Dar aș dori să revin asupra unor uh, elemente importante. Este un raport uh, polemic, dar foarte important și mai ales necesar. Astăzi avem nevoie de uh, acest al treilea pilon al Uniunii Bancare. Fără el, Uniunea Bancară ar fi departe de a-și atinge obiectivele. E clar că va trebui să partajăm riscurile. E uh, imposibil să acționăm altfel. E un subiect controversat care strânește incertitudini în statele membre și nu vom putea să partajăm riscul fără o contrapartidă. În încheiere, nu vom putea nici noi să corelăm tot cu tot dacă o luăm pe această cale, până la urmă nu vom mai face nimic și nu vom mai face progrese nicăieri. Așadar, sunt de acord cu raportorul, am convingerea că uh, ne vom bucura de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Excelent! Excelent! Domnul Mavrides. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. I think that, um... Eu cred că discuția pe care o avem depășește garantarea depozitelor. Nu vom rezolva uh, subiectele controversate, chiar dacă le abordăm astăzi. E doar un prim schimb de opinii. Dar eu cred că această discuție referitoare la sistemul de garantare a depozitelor și la Uniunea Bancară are uh, o semnătate mai mare decât Uniunea Bancară. După părerea mea, suntem aici pentru a crea reguli comune, dar aceste reguli comune trebuie să fie imparțiale. Și cred că Uniunea Bancară fără un al treilea pilon nu este doar uh, incompletă, este subiectivă chiar foarte subiectivă. Și am să vă dau câteva exemple. Câteva răspunsuri care arată clar că este așa. Banca Centrală Europeană s-a exprimat cât se poate de clar pe acest subiect. Fără un al treilea pilon, Uniunea Bancară este uh, discriminatorie față de depunător, pentru că nu îi tratăm la fel și pot continua mai departe. Este o discriminare indirectă, pentru că nu tratăm băncile private în același mod. Nu avem condiții egale pentru toți în care să poată concura. Și am să vă dau un exemplu foarte bun. O bancă privată de la periferia Europei trebuie să concureze cu o bancă de undeva din Germania, unde cele două bănci sunt garantate de diferite guverne și astfel se creează un avantaj concurențial. Încă câteva cuvinte. Mi-amintesc că atunci când am numit comisarii acum, când au fost numiți comisarii acum un an și jumătate, nu discutam despre o potențială implementare a sistemului de garantare a depozitelor. Nu se discuta dacă, ci se discuta când. Acum unii s-au răzgândit. Sigur că recunoaștem diferențele, însă până acum nu am dorit să suprimăm prevederi, ci să le extindem. Și o întrebare foarte legitimă este cea legată de riscul moral, care este o întrebare legitimă. Însă acesta este motivul pentru care am avut uh, primul și al doilea pilon și apoi al treilea pilon, pentru a reduce problema riscului moral. Dacă cineva dorește o uniune bancară și un sistem de garantare a depozitelor fără risc moral, înseamnă că acea persoană nu dorește, de fapt, deloc o garantare a depozitelor. Pentru că altfel nu se poate. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Danuta Hübner. Mulțumesc. Când Eliza a întrebat de ce, cred că este clar uh, că statele membre au o, um, un angajament uh, față de acest sistem. E foarte important să existe un nivel unde să se supervizeze uh, băncile și riscurile aferente. Însă, experiența crizei ne arată că este necesar um, să se protejeze sistemul de asigurări de evenimente sistemice care ar duce la um, pierderea capacității de absorpție a autorităților naționale. Deci, cred că atunci uh, ar putea intra în insolvabilitate și uh, depozitele și atunci este important să avem un sistem de garantare. Este esențial uh, dacă ne dorim uh, o stabilitate a sistemului. Un al doilea rând, când analizăm băncile cu activitate transfrontalieră, cu filiale, vedem că acestea contribuie la sistemele naționale de garantare a depozitelor din statele gazdă. Deci dacă o bancă mare transfrontalieră dă faliment, în alte state membre va trebui ca autoritățile să plătească pentru filialele sale de acolo. Și, în ultimul rând, aș vrea să insist asupra acestei idei de partajare a riscurilor. Cred că este un subiect foarte complex și nu putem să presupunem că putem reduce riscul la zero sau la ce ar fi considerat suficient și apoi să introducem un uh, sistem de partajare a riscurilor. Sunt și eu surprinsă, dar cred că ce a spus uh, domnul Lambert uh, era foarte pozitiv. Cred că trebuie să ne dăm seama că aceste mecanisme se consolidează reciproc și trebuie să avem în vedere un efort paralel. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Am asistat la o discuție foarte interesantă privind sistemul european de garantare a depozitelor. Eu cred că trebuie să um, avem un sistem european de garantare a depozitelor. Acesta este lucrul cel mai important. Un sistem care să permită o reală protecție a depunătorilor în caz de faliment al băncilor și care să permită ca depunătorii să poată fi indemnizați până la o anumită limită și astfel să se garanteze stabilitatea pieței financiare. Desigur, se pune următoarea întrebare. Trebuie să găsim soluții pentru a evita falimentul băncilor. Așadar, avem nevoie de un sistem consolidat de supraveghere. Mai ales pentru bănci cu bilanțuri cu probleme, bănci expuse la uh, instrumente financiare derivate și la alte probleme, cum a fost cazul Deutsche Bank. Sigur că acest subiect vizează și Grecia. În Grecia, ca să avem această garantare a depozitelor, trebuie ca sistemul bancar să poată funcționa. Recapitalizarea băncilor a avut legătură, a fost legată de niște măsuri foarte dure. A fost combinată cu niște măsuri de uh, reducere a salariilor, a pensiilor, și de uh, mutualizare a pierderilor. Practic, contribuabilii și poporul grec a trebuit să plătească factura. Așadar, în Grecia s-au impus măsuri foarte dure, dar uh, ce se întâmplă la ora actuală în Grecia, principala problemă, și de altfel uh, am vorbit despre acest lucru și cu domnul Dijsselbloem când a fost aici, principala problemă este reprezentată de creditele neperformante. S-a văzut acest lucru și în al treilea memorandum și uh, în poziția troicăi. Acestea sunt vândute fondului, sunt vândute și în altă parte. Și aș avea o întrebare. De ce nu se folosește soluția aplicată în Italia? Soluție pe care chiar domnul Draghi a susținut-o, chiar aici. Să poată fi aplicat același sistem care se aplică Italiei și băncilor grecești. Eu am pus această întrebare domnului Dijsselbloem și nu mi-a răspuns. S-a spălat pe mâini capila din pont. Și încă mă aștept răspunsul și din partea domnului Draghi, pentru că trebuie să existe un tratament egal între cei care um, contractează un, cre- un credit în Grecia, în Italia sau în altă parte. Ne întrebăm dacă Italia ar accepta uh, condițiile propuse de domnul Draghi și cred că ar trebui să se dea ace același răspuns și NFL-ului în Grecia pentru ca oamenii să nu-și piardă casele. În consecință, domnule președinte, vreau să spun că mai sunt multe lucruri rămase fără răspuns. Vom avea posibilitatea să mai discutăm alte detalii uh, ulterior în cursul consultărilor, dar cred că această discuție va fi interesantă și că trebuie să luăm măsuri serioase ca să avem un sistem realmente european de garantare a depozitelor. Thank you, uh, Michael Toyer. Domnul Toyer. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Într-adevăr, această discuție este foarte interesantă și uh, cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem tot ce se poate pentru a uh, garanta stabilitatea sistemului bancar din Europa. Cu toate acestea, mă întreb dacă aceste măsuri pe care le discutăm acum, și anume o comunitarizare a garantării depozitelor, uh, sunt realmente măsuri necesare și dacă acesta este sistemul cel mai corect pentru că cred că ar trebui să abordăm mai degrabă cauzele instabilității pentru unele bănci din Europa. Dacă am face-o, ne-am dat seama relativ rapid că um, băncile sunt împovărate cu birocrație statală, cu uh, bilanțuri și uh, nu reacționează în caz de instabilitate pentru depozite ar trebui ca la obligațiunile de stat să se ia în calcul și un factor de risc. De aceea mă miră faptul că Comisia Europeană nu a făcut mai întâi această propunere și nu a adus-o pe aceasta mai întâi în atenția noastră. Pentru că o îndatorare a statelor ar duce la sporirea deficitelor de stat și nu cred că pe asta se pune accentul, ci ar trebui să se pună accentul pe o răspundere comunitarizată. Acest subiect a ajuns rapid pe ordinea de zi, fără să se abordeze însă adevăratele uh, cauze. Eu cred că s-a procedat cam uh, panicat. Întrebarea este ce se întâmplă cu uh, măsurile de rezoluție, ce se va decide, ce se întâmplă cu măsurile care au fost decise, dar nu au fost puse în aplicare în statele membre pentru că noi am trecut deja la pasul 2, însă nu am încheiat deloc pasul 1. Uh, ce se întâmplă cu fondurile naționale de asigurare? Sunt întrebări la care Comisia trebuie să răspundă, pentru că ar trebui să facem economie de legiferare și să nu trecem mai departe până nu găsim răspunsurile. Nu știu dacă se exprimă specialiștii de la Comisie sau uh, nu neapărat, Însă, problema este că în centru uh, lichiditățile sunt ușor accesibile, dar nu și la periferie. Și atunci se pune problema cum facem să obținem lichidități în părțile din Uniunea Europeană unde este nevoie de, de fonduri, de bani. Cred că răspunsul la această întrebare ar fi o parte a soluției. Și acum uh, trec la ultimul punct pe care doream să-l abordez, sunt uh, vicepreședinte al intergrupului uh, pentru IMM-uri și am prezentat uh, un studiu pe tema costurilor dereglementării pentru băncile mici și mijlocii. Avem probe empirice care ne arată că legile pe care le-am adoptat noi au efecte foarte diferite asupra băncilor în funcție de dimensiunea acestora. Uh, colegul Ferber s-a referit la chestiunea competitivității. Eu cred că înainte de a trece rapid la o garantare comună a depozitelor, ar fi bine să analizăm exact care sunt efectele acestor măsuri asupra concurenței. Și să vă dau un exemplu explicativ. Se uh, spune foarte des, președintele întrerupe, ați depășit timpul alocat. Da, stați să încheie atunci, nu voiam să mă lungesc prea mult. Deci nu suntem uh, supra-solicitați de bănci, problema este că IMM-urile au de câștigat de pe urma băncilor mici și trebuie să țină cont de concurență. Mă scuzați că am depășit timpul. Peter Simon. Peter Simon acum. Was Mai întâi, uh aș um, continua um, observațiile colegului meu. Ne dorim o uniune bancară și dorim să o consolidăm. Cum anume facem acest lucru? E, aici se despart uh, părerile. De aceea propun să revenim la unele principiile, principii fundamentale care constituie și punctele forte ale Uniunii Bancare. Ar trebui să fie clar pentru noi toți că nu putem să dăm înapoi și să facem pași uh, în urmă, uh, să renunțăm la lucrurile la care le-am ajuns deja. Deci uh, nu putem renunța la elemente de stabilitate până acum cucerite deja. Prin actuala legislație de garantare a depozitelor am obținut ceva absolut unic, nu doar în Europa. Am, am uh, stabilit uh, o, un uh, nivel de protecție și am introdus niște garanții procedurale care până acum nu au existat în Europa. Măsurile de intervenție precoce, finanțările din partea băncilor, fără participarea unor terți, care uh, practic uh, în trecut excludeau orice sistem de garantare a depozitelor. Deci, trusa de instrumente care uh, este la dispoziția noastră în Europa nu trebuie redusă. Pentru că asta ar crește riscurile în Europa și nu stabilitatea. În același timp, trebuie să avem în vedere și uh, acele țări care nu au încă un sistem funcțional de garantare a depozitelor sau uh, țări care, uh, în care aceste scheme de garantare încă nu sunt viabile. Trebuie să o facem astfel încât să nu slăbim încrederea contribuabililor în băncile cu care, în care își uh, depozitează banii. Da? Și la urma urmei este important ca la sfârșitul acestui proces să nu ajungem în situația în care unele țări uh, vor fi într-o situație mai rea în viitor decât sunt în prezent. În legea de uh, punerea în aplicare, am uh, implementat multe măsuri uh, la nivelul 2. Și noi, Parlamentul, am spus că uh, partajarea riscurilor și ponderea riscurilor nu corespunde rolului fiecărui actor de, din sistemul financiar bancar. Și acum legislatorul dorește să transmită, să transfere toată răspunderea pe Uh, nivelul măsurilor uh, de nivel 2. Dar noi tocmai am vrut să readucem totul la, uh, la măsurile de nivel 1, deci măsuri ce țin de legislație efectivă. Thank you. Uh, some Mulțumesc. Au fost puse câteva întrebări și comisiei. Pe lista mea figurează domnul Patrick Persons, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. După această, acest prim schimb de vedere foarte interesant cu comisia dumneavoastră, aș dori să fac trei observații. Prima dintre ele E adevărat că directiva actuală solicită Comisiei Europene să revizuiască directiva actuală și să facă propuneri legislative necesare până în 2019, cel mai târziu. Am hotărât să nu așteptăm până în 2019. Propunerea Comisiei se referă la cel de-al uh, treilea pilon lipsă din uh, Uniunea Bancară. Acest al treilea pilon lipsă Eh, deci înseamnă că avem un eh, mecanism de supraveghere pentru bănci, avem eh, un mecanism de soluționare sau de rezoluție pentru bănci, dar nu avem niciun sistem de garantare a depozitelor pentru cetățeni atunci când băncile ajung la faliment. Deci Comisia consideră că fără acest sistem rămâne această legătură negativă între bănci și datorii suverane. Uh, dacă vom avea un astfel de sistem, sistemul bancar va deveni mai puternic, mai credibil și vom fi sporit și încrederea cetățenilor. O a doua observație. Comisia a ascultat cu mare atenție acest schimb foarte interesant de vederi, s-au făcut, făcut observații foarte pertinente. Trebuie să vedem care sunt costurile pentru sectorul bancar. Trebuie să ne întrebăm cum contribuțiile bazate pe risc își pot aduce contribuții. Au fost făcute câteva sugestii în legătură cu faptul că e nevoie de o claritate totală pe acest subiect. Apoi trebuie să examinăm și uh, riscul moral. Propunerea EDIS uh, conține uh, garanții, uh, solicită implementarea directivei actuale și ultimele informații pe care le-a primit Comisia arată că șase state membre deja au uh, sau vor fi trebuit să uh, pună în aplicare directiva privind sistemul european de garantare a depozitelor. Trebuie să uh, ne asigurăm că prote- uh, um, sistemele de protecție internațională aduc o plus valoare și sistemele administrative care există în Uniunea Europeană continuă să, unele state membre continuă să-și aducă contribuția pozitivă în aceste state membre. Am încercat să Mm, abordăm toate aceste subiecte importante în propunerea noastră. Sperăm că punerea în aplicare pe termen lung până în 2024 va contribui la uh, un proces cât mai reușit. A treia observație, Comisia e de acord pe deplin cu toți cei care spun că EDIS, de fapt, vizează partajarea riscurilor. Deci totul ține de punerea în comună a riscurilor noi considerăm că aceste măsuri trebuie să fie uh, însoțite de măsuri de reducere a riscurilor. Comisia Comisiei, adoptată împreună cu propunerea EDIS, uh, arată că trebuie să continuăm să facem progrese. Uh, legi cu privire la, insolvabili la insolvabilitate, legi cu privire la solvabilitate și alte, alte, uh, alte domenii uh, sunt aspecte pe care trebuie să le aprofundăm. Uh, lucrările continuă, uh, Comisia așteaptă cu nerăbdare cooperarea cu Parlamentul European uh, până în luna iunie când vom avea pentru prima dată o poziție oficială pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Împreună cu Consiliul Comisia, Uh, fără să uh, monopolizeze dreptul de inițiativă, va continua să coopereze cu noi. Doamna raportor, acum mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru observații, pentru remarce și, bineînțeles, că aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene. În ceea ce privește calendarul nostru, din câte am observat, toată lumea sprijină calendarul pe care uh, l-am propus noi, cu excepția unui grup, dar mm, știm că e un echilibru bun să ne acordăm un răstim pentru a face bine lucrurile și apoi, pe de altă parte, să nu uh, risipim, să nu irosim timpul, dacă putem evita acest lucru. Au fost făcute observații foarte pertinente. Uh, dacă luăm un pas înapoi, avem impresia că Așa cum spun uh, unii colegi că unele depozite nu sunt garantate și bineînțeles că există și uh, limite la aceste sisteme naționale, dar haideți să nu ne amăgim. Uh, cetățeanul european își dorește ca banii, deci economiile sale să fie garantate. Schemele naționale poate că nu fac uh, acest lucru în mod perfect, dar nu putem nici să pretindem că nu există nicio astfel de schemă la nivel național. Dacă economiile tale sunt garantate, uh, prima uh, fază, cea a garantării la nivel național, s-ar putea să fie suficientă. Deci, la întrebarea colegilor care spun de ce instrument avem nevoie, Uh, de a obține o mai uh, garantare și mai bună pentru deponenți rămâne o uh, întrebare deschisă și eu cred că EDIS este o propunere prețioasă. Ce mi se pare important au fost observațiile făcute de colegi care spun că trebuie să ne asigurăm că fiecare stat național, fiecare sistem național este în urma acestui proces întărit. Mulți colegi au făcut comparație cu SUA dar să nu uităm, Statele Unite nu sunt Uniunea Europeană. Noi suntem o construcție uh, între nivelurile naționale și nivelul european. De fapt, uh, suntem un sistem cu totul și cu totul uh, nou și original. Deci dacă Edis încearcă deci dacă vrem doar să transferăm răspunderea de la nivel național la nivel exclusiv european, nu, EDIS nu are cum să funcționeze. Deci noi trebuie să ne asigurăm că asum, asumarea răspunderii se face atât la nivel național cât și la nivel european. Nu, ă, cele două niveluri nu se exclud reciproc pentru că dacă nu, EDIS nu va funcționa. În ce privește mm, faimosul mixing, multe grupuri s-au referit la Uh, acest aspect și uh, m-am bucurat să aud uh, mențiuni directiva Solvency 2 și așa mai departe. Și în comunicarea comisiei se spune acest lucru, că trebuie să corectăm această discrepanță între propunerea juridică și comunicare. Dar s-a menționat acest subiect și mai mulți colegi au mai uh, vorbit și despre riscul suvelan. și de un alt element care nu figurează în, elementul, în uh, comunicarea comisiei. Putem spune elefantul din încăpere, Danuta, am avut aceeași uh, experiență. Cum ai formulat? Te-ai declarat uimită de faptul că ești de acord cu colegul Lambert. E o surpriză. Uh, poate că e mai înțelept pentru că a devenit recent bunic, dar în orice caz în multe contribuții am observat așa câteva fire călăuzitoare. Cum putem face o legătură juridică între reducerea juridică uh, a riscului și EDIS? Cred că e un element foarte important pentru activitatea noastră și apoi tot ce s-a spus în legătură cu ponderea riscurilor atunci când se pune problema contribuției la fond. Trebuie să aprofundăm acest element. Marcus Ferber, bineînțeles, tot ce spunea Uh, de insurile, de ansurile și cele uh, maybes, tot ce ține de supravegherea europeană, bineînțeles că tot ce s-a făcut la nivel uh, național trebuie studiat și în, ce spun, în legătură cu ce spunea Peter Simon, pun mare preț pe experiența ta în acest domeniu în ce privește acte delegate versus elemente cheie și în domeniul riscurilor care uh, sunt uh, um, consfințite în uh, legislație și am înțeles uh, um, apelul tău sau avertismentul să nu mai facem aceleași greșeli ca în trecut, deci aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră și sunt la dispoziția tuturor. Mulțumesc! Am avut într-adevăr o dezbatere extrem de interesantă. În orice caz, uh, nu ne-am depășit timpul alocat. E un subiect care merită foarte multă atenție, care merită interesul nostru în această dezbatere. Uh, S-au spus foarte multe lucruri interesante. O vom mai discuta mai târziu, dar aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat. Mie mi-e greu să înțeleg cum se poate reduce riscul prin creșterea capitalului la pânci și nu prin includerea uh, posibilităților de, uh, de, de, de uh, insolvabilitate suverană. Deci dacă o bancă are 25 sau 30% uh, din capital rezervă, ar trebui să facă față șocurilor. Deci în orice caz, datorită acestor datorii suverane, avem problema de instabilitate financiară. Bine, până la urmă e vorba de o dezbatere de teorie economică, dar în orice caz vom continua pe baza acestui text echilibrat care face parte din pachetul Uniunea Bancară. E un pas foarte important înainte, dar bineînțeles că vom mai avea timp să mai discutăm pentru că sunt foarte multe aspecte, foarte multe elemente care au intervenit și în acest prim schimb de opinii. Al doilea va avea loc în 7 aprilie. Avem chiar și un calendar, avem o audiere publică. 23-24 mai va face obiectul unei decizii a biroului. În 26 septembrie se va examina proiectul de raport și în 6 octombrie vom, avem termenul pentru amendamente mă abțin să fac comentarii în ce privește calendarul. Putem, avem mai multe opțiuni, dar 26 septembrie și 6 octombrie pentru, a, pentru depunerea de amendamente este un calendar foarte strâns având în vedere importanța subiectului. Am putea să amânăm ambele date, dar nu vreau să lansăm acum o dezbatere la latitudinea dumneavoastră, dar uh, e clar că avem atât de mult timp pentru întocmirea raportului și apoi doar câteva zile pentru depunerea amendamentelor, mi se pare un dezechilibru. Poate că colegii au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti amendamente, dar nu are eh, rost acum să luăm o decizie. Încheiem acest schimb de vederi pentru astăzi. Mulțumim eh, raportoare, mulțumim raportorilor din umbră și acum putem trece la următorul punct. Avem un nou proiect de raport un alt raport Ferber, exagerezi. De fapt, <laughs> încă două rapoarte Ferber. După cum știți, trebuie să discutăm două rapoarte, modificarea directivei MIFID și modificarea regulamentului MIFIR. Nu are rost să vă explic de ce suntem aici, care este miza, sunt sigur că raportorul va face acest, acest lucru. După cum știți, am hotărât să nu avem, să nu optăm, optăm pentru procedura simplificată și mai avem și un amendament suplimentar din partea raportorului. Marcus, te rog dacă poți să ne explici propunerea, propunerile. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. De fapt, aș fi vrut să scap de problema și dosarul MIFID încă de la sfârșitul anului trecut. Așa a și fost prevăzut în calendar. Dar nici că Comisia n-a prezentat toate de actele delegate promise, nici standardele de reglementare tehnice și standardele de pumne în aplicare nu sunt încă finalizate. Și atunci, în faza de examinare eh, în octombrie anul trecut. Am primit informația că probabil se va ajunge la o întârziere în ce privește MIFIR și MIFIR și totuși sunt mirat de faptul că eh, Comisia a avut nevoie de patru luni pentru a ne pune la dispoziție acest eh, proiect legislativ destul de stufos îmi pare rău că s-a, ajunge la această, s-a ajuns la această întârziere și sper să nu mai fie nevoie de alte patru luni să uh, finalizăm uh, raportul. Tocmai de aceea am, am prezentat deja o primă variantă a raportului, deci se poate și mai repede dacă vrei. Um, spre salvarea onoarei colegilor și colegilor din Parlament, trebuie să spun că Uh, întârzierea în calendarul de adoptare a acestor rapoarte nu s-a datorat niciodată colegilor din Parlament. Asta ca un fel de preambul. Pe fond, uh, foarte, vă prezint uh, pe scurt raportul. Am avut o echipă de negociere constituită din reprezentanța ai tuturor grupurilor, ne-am consfătuit asupra modului în care ar urma să reacționăm la propunerea comisiei. Ehm, am comunicat eh, comisiei că dacă chiar este necesar, am putea să susținem ehm, politic o întârziere a calendarului cu un alt. Eh, dar acum chiar mă supără că ESMA pe ușa din dos a răspândit zvonul că un an suplimentar n-ar fi, n-ar fi suficient. Uh, Păi, am zis odată într-un fel, am zis în alt fel, dar acum gata. Nu mai put, ă, putem amâna în mod arbitrar ă, încă o dată și încă o dată lucrurile. Deci eu ca raportar, raportor nu mai ă, plec cu urechea la astfel de modificări ale schimbărilor. Deci ne-am bucurat foarte mult dacă Comisia și Uh, agențiile uh, de supraveghere ar uh, pune mâna pe pix ar, și ne-ar furniza mai frecvent și mai regulat informații de actualitate. Deci lucrurile au fost discutate în mod repetat cu, în echipa de negociere cu partenerii din comisie. Am constatat, în plus, că mm, mai există și o așa numită dată de punere în aplicare care, din păcate, va trebui și ea un pic uh, ajustată. De ce? Pentru că măsurile de nivel 2 lipsesc încă, dar ele sunt uh, premise indispensabile pentru uh, respectarea datei de punere în aplicare. Așadar, trebuie să propun să ajustăm și această dată de punere în aplicare, pentru că statele membre nu au cum să transpună acest termen de punere în aplicare în condițiile în care documentele, metodologia de punere aplicare nu sunt uh, adoptate. Știu că multă lume a spus, am constatat ce nu funcționează, ce mai trebuie ajustat și că am uh, putea face din acest demers o revizuire completă a MIFID, dar dacă citiți uh, sau ați citit raportul meu, proiectul de raport, vedeți că eu m-am distanțat de această poziție. Pentru că dacă începem să discutăm și alte lucruri decât cele pe care le-am tratat inițial, un an de amânare nici nu o să ne fie destul. Deci, uh, propunerea mea este să ne concentrăm pe data de punere în aplicare. Mâine voi avea eh, prilejul de a mă consulta cu președinția olandeză a Consiliului um, încă n-am auzit nimic din partea Consiliului în legătură cu calendarul de adoptare în Consiliu acestui raport. M-ar bucura, evident, să aud că și Consiliul este cel puțin la fel de ambițios ca noi, astfel încât uh, Consiliul și Parlamentul cât de repede să poată ajunge la un consens, dacă este posibil. Eu personal, ca raportor, nu-mi doresc alte amânări Cam atât în legătură cu cele două rapoarte pe care vi le-am supus atenție și sper că uh, vor fi ultimele rapoarte pe tema MIFID-MIFIR pe care le voi elabora. Prima propunere a Comisiei trebuie să vă reamintesc că datează din septembrie 2011, deci imediat uh, facem aniversarea de 5 ani a acestui dosar eu chiar sper că nu vor mai ține prea mult consultările care până la urmă vor duce la finalizarea dosarului. Mulțumesc. Afov, da, Aneliz. Mulțumesc în numele eh, colegei Anelize Doț, care, dacă nu mă înșel, a dat naștere unei fetițe minunate. Da, am primit, am primit poze, a născut recent eh, Uh, dau cuvântul uh, unei colege. And she gave birth to Isabella. A născut-o pe Izabela, domnul președinte, acum uh, câteva zile, mai devreme în luna aceasta. Și atât mama cât și bebelușul sunt bine, Marcus. Și citesc notele. MIFID 2 reprezintă unul din elementele de legislație cu cel mai mare impact după criză. Toată lumea este de acord că trebuie să acționăm în mod corect, dar noua legislație trebuie și implementată și cât se poate curând cu putință. Acum șase luni am auzit din partea ESMA și a Comisiei că nu consideră, nu consideră că ar putea să respecte uh, termenul de 31 ianuarie 2017. Toată lumea care a lucrat pe acest dosar, care s-a întâlnit cu ESMA și cu Comisia în, cu o frecvență lunară a fost surprinsă de această declarație a ESMA și a Comisiei, pentru că până atunci niciodată nu se vorbise de asta. Încercând totuși să facem ce se putea face, pentru creșterea stabilității financiare, pentru protejarea investițiilor, pentru funcționarea pieței și pentru uh, uh, certitudine juridică pentru, pe piață, noi, din partea Parlamentului European, am explicat foarte clar în scrisoarea Parlamentului European uh, din 27 noiembrie, uh, semnată de raportor în numele echipei de negociere, am arătat așadar că în timp ce suntem dezamăgiți de această uh, întârziere care apare și că suntem uh, cu atât mai dezamăgiți de întârzierea cu care ni s-a comunicat acest lucru, vom uh, ține, vom, vom încerca să respectăm uh, calendarul și dacă într-adevăr este nevoie de un an uh, pentru ca amânare a termenului inițial, vrem să știm care vor fi um, care vor fi măsurile care vor fi luate în acest an și vrem să ne asigurăm că nu va exista o a doua întârziere, o a doua înmânare dincolo de ianuarie 2018. Comisia a răspuns la această scrisoare, dar în doar în termeni generici. Avem nevoie de aceea de detalii mult mai uh, amănunțite pentru a ne asigura că într-adevăr lucrurile vor funcționa așa cum s-a cerut. Parlamentul uh, probabil că va susține uh, o extensie a valabilității MIFID 2 dacă Comisia va reuși să implementeze măsurile de nivel 2. Începând de azi, legislația, deocamdată, cu data de azi, legislația cu privire la măsurile de nivel 2 nu a fost adoptată și asta presupune că, pentru noi cel puțin, că se eh, adoptă, se implicit eh, poziția eh, Parlamentului. Trebuie să facem ca această reformă să fie într-adevăr cu impact decisiv asupra funcționării pieței financiare în Europa. Pentru asta este nevoie însă ca condițiile impuse de Parlament să fie îndeplinite. Vrem să mulțumim domnului Lambert și pentru uh, colaborarea ca raportor pe acest dosar. Credem că este necesar, necesară amendarea textului de nivel 1 a MIFID și uh, trebuie ca uh, măsurile să fie adoptate la pachet, într-un pachet mai larg de transparență. De aceea vom reveni cu o propunere de amendare care sperăm să întrunească o majoritate uh, și consensul colegilor. În ce privește MIFID 2, nou regim de uh, uh, comercializare a produselor derivate, am arătat foarte clar care sunt reținerile și îngrijorările noastre și nu doar o dată, și aceste rezerve au fost uh, deja transmise uh, ESMA și Comisiei de către întreaga echipă de negociere. Am dorit ca Comisia să reacționeze, să ne spună cum, a, uh, cum ține cont de aceste rezerve și înregistrări, îngrijorări, în cer scuze, în ce privește adoptarea măsurilor la nivel 2. Mulțumesc. Thank you. Case Winburn. Case Winburn. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu raportorul și cu comentariile analizei, adică că trebuie să amânăm și data punerii în aplicare. Deocamdată, majoritatea regulilor trebuie decise în prim măsuri de nivelul 2, astfel încât statele membre au nevoie de un termen suficient pentru punerea în aplicare. Totuși nu este o scuză pentru redeschiderea uh, negocierilor pe textul de fond. Mm, în lungi ore de negocieri tripartite am încercat să ajungem la un consens și eu nu cred că își dorește cineva să îl mai reluăm odată. Da? Văd că raportorul deja <clears throat> tușește. Um, și ne sugerează că exact așa gândește și dumnealui. Deci, eh, interpretarea juridică a textului, totuși, constatăm că nu corespunde intențiilor noastre inițiale. Eh, aici eh, susțin ESMA în ce privește transferul în măsuri în nivelul 1. Se pare că tratarea la uh, pacheta unor măsuri uh, nu este oportună. Trebuie să existe un echilibru între uh, răspunderea pe termen lung și măsurile legislative care nu trebuie să împiedice asumarea acestei răspunderi. Cred că însă mai este o problemă pe care trebuie să o abordăm și anume prevederile de reglementare a comerțului cu frecvență ridicată, unde regulamentul fără modificarea măsurilor la nivel 1 ar face ca aceste uh, tranzacții cu frecvență înaltă să, uh, crescută să nu mai poată fi reincluse în domeniul de aplicare a MIFID. Și asta ar fi păcat uh, pentru că Parlamentul tocmai asta s-a străduit să facă, să garanteze o anumite proceduri inclusiv pentru aceste tipuri de tranzacții. Eu nu solicit redeschiderea negocierilor pe MIFID, dar Eh, interpretarea juridică eh, este foarte importantă și este răspunderea noastră ca în calitate de colegiuitor să ne eh, demonstrăm poziția politică pe acest dosar. Mulțumesc. Oh, Peter, yes, Peter. Peter. Yeah. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc din nou în numele Corei. Cora mulțumește pentru raportorului pentru redactarea atât de rapidă a proiectului de raport care este atât de important pentru, atât pentru participații la piață, cât și pentru autoritățile de reglementare și de supraveghere. Și ea este de acord că trebuie ajustat termenul de punere în aplicare în ceea ce privește pachetele de tranzacții, susține introducerea unor măsuri de nivel 1 care ar crea mai multă transparență. De aceea, Cora speră să colaboreze și pe viitor cu raportorii și cu echipa de negociere în următoarele săptămâni și luni pe această temă. Mulțumesc! Uh, Fabio De Masi. Fabio are cuvântul domnule președintele. Well, even from my side, uh, congratulations to... Și eu o felicit pe uh, Annelies. Uh, spre deosebire de ESMA, ea a reacționat foarte rapid. Susțin uh, și cele spuse și rezumate atât de frumos de Marcus Ferber, nu am prea multe de adăugat. Uh, chestiunile au fost abordate în, uh, și cuprinse în scrisoarea transmisă Um, suntem de acord cu ce trebuie inclus în măsuri de nivelul 1 și cam atât din partea mea, domnule președinte. So we... Mulțumesc, spune președintele, și cred că putem să-i dăm cuvântul acum lui Tilman Loader din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ați uh, făcut referire la uh, celeritatea muncii noastre și la calendar. Recunoaștem că sunteți mult mai rapid decât Comisia, dar dacă ați ști dumneavoastră care sunt procedurile prin care trecem noi înainte de a face o formula, o propunere legislativă, probabil ați avea mai multă simpatie și empatie pentru noi. Dar nu vă voi obosi cu asta. Uh, eu aș zice că față de alte eforturi uh, legislative și inițiative legislative chiar am fost rapid. rapid. În această propunere uh, facem, propunem unele elemente revoluționare. De pildă, suprimăm ceea ce am numit noi până acum cinci definiții diferite privind pachetele de tranzacții. Deci, vă rog uh, foarte mult, fiecare asociație de profil are o altă definiție pentru uh, pachetele de tranzacție, greu de cernut ce este și ce nu este o definiție corespunzătoare, iar în ce privește legislația primară și secundară, actele delegate sunt practic finalizate, uh, rezolvăm ultimele chestiuni juridice, legale și Singura problemă care mai este aici, amânarea este de fapt impusă de traducerea uh, documentelor în, cele, în toate limbile oficiale, ceea ce înseamnă cel puțin încă o lună. În ce privește standardele tehnice de reglementare, suntem conștienți de rezervele și îngrijorările dumneavoastră. Am notificat ESMA în ce privește aceste rezerve uh, uh, și calendarul însă este foarte, foarte strâns pentru că este dificil să modifici toate aceste standarde și în același timp să respecti termenul de iunie 2016 pentru finalizarea lor. Deci riscăm o procedură formală de respingere dacă, dacă trecem de iunie-iulie 2016. Trebuie să arăt că aceste rezerve, în măsura în care vor fi conciliate, Uh, sunt uh, un lucru, dar în momentul în care vom, uh, vor exista proceduri formale de respingere, nu vom putea respecta calendarul în, în ansamblu. Mulțumesc frumos pentru atenție. Thank Ja, vielen Dank. Ich weiß natürlich, dass es schwierig ist. Raportorul, mulțumesc. Știu că este dificil ca Comisia să ne prezinte rezultate concrete, am toată înțelegerea, dar și noi trebuie să facem lucrurile într-un cadru anume stabilit și pune reușim și noi. Mă bucură faptul că colegii au notat atâtea observații. Am luat act de aceste observații și le voi prezenta mâine Eh, la întâlnirea cu eh, reprezentanții președinției olandeze. Eh, nu cred însă că are sens să lansăm noi negocieri timp de săptămâni sau chiar luni de zile. Nici piața nu vrea să vadă așa ceva, ar fi un semnal destul de negativ. Dar, într-adevăr, tema pachetelor de tranzacții este o temă nouă care acum a intrat în discuție și care încă n-a fost tratat abordată. Toată lumea vorbește despre aceste pachete de tranzacții, dar fiecare înțelege altceva. Și eu cred că aceste lucruri trebuie lămurite. Aparte de această problemă, cred că de partea Parlamentului, cred că putem respecta calendarul și indiferent și independent de uh, calendarul uh, prevăzut uh, pentru măsurile de nivel 2, vom putea să respectăm calendarul dosarului Uh, astfel încât uh, și actele delegate și actele uh, de punere în aplicare și standardele tehnice de reglementare să poată fi publicate la timp. Tocmai de aceea am transmis și noi în timp util, spunem noi, observațiile noastre. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru contribuțiile tuturor colegilor care arată clar că orele petrecute împreună ne-au uh, sudat ca o echipă foarte bună. Eu sper că în aceeași echipă și în același spirit constructiv vom purta discuțiile și de acum încolo. Mulțumesc! Thank you. Uh, we can conclude our... Mulțumesc. Putem să ne încheiem reuniunea la acest raport. Trebuie să clarific că procedura se desfășoară doar în limba engleză ca să putem fi cât mai rapizi Așadar, nu puteți uh, depune amendamente în sistemul informatic din motive tehnice, trebuie să le depuneți manual, secretariatul vă transmite instrucțiuni. Calendarul este următorul, 29 februarie termenul de depunere a amendamentelor, la ora 5 după amiaza, discutarea amendamentelor 16-17 martie și votul imediat după aceea, iar la plenară uh, urmează să vă confirm. Mulțumim, reuniunea se încheie, Următoarea reuniune, 16-17 eh, martie. Mulțumesc!